Bine, se gentilmente prendete posto, possiamo... Bună ziua, vă rog să luați loc ca să întâlnim, uh, ca să începem luna noastră de astăzi, deși știu că nu au venit toți colegii, dar uh, trebuie să <coughs> ne obligă mai ales politețea față de oaspetele noastre, viceprim-ministrul uh, Ilir Meta al Albaniei, care a fost foarte punctual. Vreau ca în numele tuturor să felicit pe domnul Meta și să felicit uh, Albania pentru progresele însemnate pe care le-a realizat în uh, acest uh, în această perioadă, în procesul de reforme, mai ales au fost, au existat evoluții interesante în domeniul siguranței, al statului de drept și al reformelor economice. Totuși, și repetăm asta cu intenția de a ne exprima speranța într-o dezvoltare pozitivă pe viitor, în ce privește guvernarea și statul de drept și sectorul uh, justiției, libertatea presei și lupta împotriva corupției. Aici, uh, sigur că mai există loc pentru îmbunătățiri pe care le dorim cu toții. După cum știm, Albania nu a fost inclusă în prima propunere de a, eliminarea vizelor în, uh, făcută în luna iulie anului trecut, care se referea la alte țări din zonă, Serbia, Muntenegru, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. Însă, trebuie să spunem că de atunci și până acum Albania a făcut progrese importante pentru a rezolva problemele cu care încă se mai confruntă. Uh, Însă, în uh, acest uh, scenariu pozitiv pe care vi l-am prezentat, rămâne o îngrijorare pentru actuala situație politică a țării, care de la începutul uh, legislaturii în curs s-a caracterizat printr-o polemică între guvern și Partidul Socialist de opoziție cu privire la rezultatul alegerilor parlamentare și încă nu s-a găsit un consens între aceste partide și sigur că este un element foarte negativ și împiedică declanșarea reformelor în țară. Din păcate, acest conflict compromite orice dezvoltare pe viitor. Așa că, domnule ministru, sperăm să, că ne veți împărtăși niște vești încurajatoare și fără întârziere vă dau cuvântul domnule ministru Ilir Meta. Thank you very much. Honorable Chairman. Mulțumesc, domnule președinte Albertini. Stimați membri ai Comisiei pentru Afaceri Externe, este pentru mine o plăcere să mă adresez dumneavoastră două, la două săptămâni după ce domnul prim-ministru Berisha a răspuns comisar, eh, comisarului Füle printr-un, intermediul unui chestionar. Era un a fost un document important care a fost pregătit eh, cu responsabilitate și profesionalism de către administrația noastră, o, contribut cu, o contribuție valoroasă din partea eh, societății civile. În această perioadă ne-am angajat de asemenea să îndeplinim condițiile din foaia de parcurs pentru eliminarea vizelor. Considerăm acest proces ca fiind unul de importanță vitală pentru cetățenii și țara noastră, în ce privește mai ales demnitatea umană. Uh, odinioară, Albania a fost cea mai izolată țară din Europa, însă acum uh, e pe cale să beneficieze de, uh, de o decizie foarte importantă, și anume ca cetățenii Albaniei să aibă posibilitatea să călătorească fără vize în zona Schengen. Ar fi un vis Uh, îndeplinit. În acest context, uh, profit de această ocazie pentru a-mi exprima recunoștința, via recunoștință dumneavoastră și Parlamentului pentru susținere și încurajare, încurajarea de a îndeplini toate criteriile care până la urmă vor duce la decizia de a elimina vizele pentru cetățenii albanezi mai devreme sau mai târziu contribuția noastră devine încă și mai importantă și chiar indispensabilă cu intrarea în vigoare a Tratatului de Lisabona rolul, sigur, Parlamentul European a fost consolidat în ce privește luarea de decizii în Europa. Uh, este o consecința faptului că această decizie este fundamentală nu numai pentru noi, ci și pentru dumneavoastră ca reprezentanți ai uh, cetățenilor europeni. Aș dori să vă prezint câteva realizări ale noastre în această perioadă, dar și în contextul mai larg al integrării europene. Sigur, există eh, rapoartele Comisiei Europene în legătură cu uh, progresele Albaniei, dar eh, dumneavoastră probabil cunoașteți deja aceste rezultate, pentru că v-ați deplasat în Albania foarte recent. Albania a făcut progrese în, uh, legate de securitate și avem cifre cu peste 600 de mii de pașapoarte biometrice și peste 2 milioane de cărți de identitate în mai puțin de un an de zile. Am digitalizat uh, Registrul Civil Național și fiecare cetățean are un număr de identitate personal permanent. Albania a făcut progrese și în gestionarea frontierelor. Am, avem echipamentele uh, de, cu cea mai înaltă tehnologie, o, uh, o proceduri standard, un ghișeu unic, se desfășoară procesul de formare a vameșilor și a polițiștilor. Avem un, un plan uh, național, o strategie națională pentru gestionarea frontierelor. Uh, autoritățile albaneze cooperează pe deplin pentru a uh, implementa toate condițiile Apoi, autoritățile albaneze și-au sporit eforturile să combată crima organizată, corupția, traficul ilegal și alte fenomene negative. Uh, legi foarte importante au fost uh, votate, adoptate, mai ales legea privind confiscările civile a averilor, uh, membrilor crime organizate și teroriștilor, legile antimafia, care doresc să reteze de la rădăcină activitățile mafiote. Planul uh, național, uh, strategia pentru combatere a corupției uh, este implementat și avem cifre care ne arată că um, cazurile de corupție investigate, inclusiv când e vorba de în alte personaje din stat, au crescut și au fost cazuri de ridicare a imunității implementarea legislației uh, relevante în combaterea traficului de drog și cultivarea plantelor narcotice continuă și zonele utilizate pentru cultivare au fost reduse drastic, drastic. Există o bună cooperare între, agenții, între forțele polițiene și agențiile din domeniu. A, era, este vorba în primul rând despre durabilitate și credibilitate. Planul Național de Acțiune și pentru uh, includerea romilor a fost de asemenea implement, adoptat și există de asemenea o lege foarte importantă împotriva discriminării. Comisarul pentru protecția egalității uh, tuturor cetățenilor a fost uh, instituit și va fi numit uh, de Parlament. Începește libertatea de expresie adunarea Republicii Albaniei a luat măsurile necesare împotriva, în eliminarea legilor privitoare la insultă și calomnie. În ce privește criteriile economice, Albania a ajuns foarte aproape de o economie de piață funcțională, o creștere economică, stabilitate, predictibilitate, toate acestea au fost menținute, deși trecem printr-o criză financiară globală. Uh, economia albaneză are cifre pozitive și a demonstrat uh, din nou că este o economie uh, care poate fi privat, privită cu optimism. A fost o creștere economică de 3,3% în 2009. Albania, Albania a investit în sectorul energetic, în, dorește să devină un actor regional important. Uh, la fel, uh, se poate spune pentru infrastructura rutieră, care a fost îmbunătățită în întreaga țară cu scopul strategic de a conecta Albania cu piețele uh, din vecinătate și cu întreaga Europa e rezultatul unei noi viziuni în uh, politica externă regională, unde Albania are un rol foarte important pentru păstrarea păcii în Balcanii de Vest. Și noi considerăm că doar prin comunicare în toate dimensiunile acesteia și cu schimburile între popoarele noastre, schimburi uh, universita- universitare economice, Uh, și așa mai departe, putem uh, depăși problemele trecutului. Albania, Al, Albania are relații excelente cu toți vecinii săi și cu toate țările din regiune. Și este de asemenea pe cale să-și îmbunătățească relațiile cu Serbia. Pentru că uh, noi considerăm că region, cooperarea regională este fundamentală pentru accelerarea integrării în, întregii acestei regiuni, inclusiv Albania. Uh, scopurile noastre sunt foarte clare, dar uh, sigur că avem și probleme. Sigur, nimeni nu e perfect și trebuie să colucrăm uh, pentru a îndeplini toate obiectivele noastre europene. Acestea fiind spuse, guvernul și-a exprimat dorința și angajamentul de a acționa și de a-și asuma răspunderea în acest proces, inclusiv prin colaborarea cu opoziția pentru a depăși criza politică actuală, majoritatea de guvern a invitat uh, opoziția să se comporte într-un mod constructiv uh, și să respecte niște principii fundamentale, transparența și respectul Constituției Albaniei. Um, majoritatea uh, de guvern a oferit opoziției un post de președinte a unei comisii parlamentare de investigații și de asemenea am propus să se înființeze un corp de procurori care să evalueze toate uh, afirmațiile și acuzațiile uh, opoziției și să uh, dovedească transparența alegerilor. Albania este o țară democratică, este uh, membră NATO și dorește să devină membră UE. Sigur, Constituția țării este respectată și de asemenea și uh, independența uh, justiției. Acestea ar trebui să fie garantate. Mm. Și sigur că deciziile instanțelor trebuie repetate. Uh, major, guvernul este deschis la atitudinea față de atitudinea opoziției de a se adresa curții constituționale și vom respecta opinia acesteia. Guvernul consideră că boicotarea Parlamentului de către Partidul Socialist uh, nu mm, înseamnă o respectare a legilor democratice și are un impact negativ asupra procesului democratic de care este nevoie pentru agenda noastră europeană. De asemenea, am oferit opoziției să își asume un rol de frunte în reformarea codului electoral pentru următoarele alegeri, bazându-ne pe recomandările OSCE și ODIR. Vă garantez că guvernul nostru va continua să conlucreze și să activeze despre un dialog constructiv și deschis cu opoziția. Pentru că suntem convinși că acesta este singurul mod în care putem face progrese cu integrarea noastră europeană. Acesta fiind un scop național pentru toți albanezii. Mulțumesc pentru atenție. Open for everything. Și aștept întrebările dumneavoastră. Grazie, signor Ministro. L'inizio... Președintele, mulțumesc, domnule uh, ministru, și în primul rând are cuvântul pentru trei minute raportorul pentru Albania din partea comisiei noastre. Ευχαριστώ, κύριε Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Aș dori să îl întâmpin pe viceministrul afacerilor externe din Albania. Nu am întrebări să-i adresez, pentru că sunt raportorul pentru Albania și am vizitat țara în acest context. Am avut uh, discuții aprofundate cu primul ministru, cu partidele și cu ONG-urile uh, în Albania. Deci am o idee destul de clară despre ce se întâmplă în această țară și voi vorbi despre acest lucru în această după masă. Aș face un comentariu pe marginea celor spuse de domnul Meta. S-au făcut multe progrese, multe reforme au fost inițiate și Albania se modernizează pe zi ce trece. Putem să spunem că aceasta este o poveste de succes. Uh, Uniunea Europeană s-a angajat ca până la urmă toată regiunea Balcanilor de Vest să intre în Uniunea Europeană și asta este un stimulant pentru continuarea reformelor, însă este loc și de mai bine în Albania. Aceste stimulente există, uh, grupurile politice sunt vizate ca și societatea civilă și uh, în ceea ce privește instituțiile Uniunii Europene și Parlamentul, Uh, nu e vorba aici numai de a face comentarii, sugestii, observații. Trebuie, într-adevăr, să îi ajutăm pe albanezi să progreseze. Înțeleg uh, rolul pe care l-au instituțiile UE și Parlamentul European, dar nu stăm aici doar inspectori sau controlori. Rolul nostru nu este numai de a monitoriza lucrurile, trebuie să ajutăm, să sprijinim uh, și asta ar fi o, o metodă bună pentru Albania și pentru toată regiunea. Ehm, contextul politic uh, actual este puțin uh, complicat. Și asta din cauza mai reformelor care sunt promovate în acest uh, moment. Există un oarecare blocaj politic și trebuie să se iasă din impas. Este nevoie de o funcționare a instituțiilor, o bună funcționare. Ehm, dialogul politic trebuie să își dea roadele de asemenea. Um, unele obsesii politice ale unora și ale altora poate că îngreunează lucrurile, însă Parlamentul trebuie să devină cu adevărat funcțional din nou. Iată o serie de probleme. Sper că se vor găsi și soluții foarte în curând. Um, pentru ca situația să se normalizeze și toate partidele politice din Albania și societatea să se poată concentra pe adevăratele probleme care sunt de rezolvat. Sunt de acord într totul cu cele spuse de domnul Meta. Au avut loc multe schimbări în ce privește statul de drept, au fost adoptate o serie de acte legislative importante, s-a atacat problema traficului, uh, traficului de droguri, corupție și așa mai departe. Însă astăzi guvernul și parlamentul trebuie să se concentreze pe implementarea acestor acte legislative. Implementarea este nu e ușor de făcut și este un lucru absolut crucial. Așa cum am spus uh, la început, uh, Parlamentul este aici, are rolul de a ajuta și nu de a verifica și inspecta. Trebuie să ne asigurăm că totul se face așa cum trebuie. Vă mulțumesc. Onorevole. Mulțumesc, domnule Contis. Uh, acum trei minute. Chairman. Domnul Cucan. Domnule președinte, mulțumesc. Mulțumim ministrului de externe și viceprim-ministrului pentru uh, acceptarea invitației noastre. Felicitări apoi și Albaniei pentru predarea a chestionarului de preaderare și felicitări și pentru tot progresul pe care Albania l-a făcut în calea uh, liberalizării regimului vizilor. Am fost unul dintre cei care au vizitat Albania recent și am observat că și în teren toate facilitățile tehnice sunt uh, puse în mișcare pentru funcționarea acestui regim liberalizat. Fără îndoială, Albania a făcut progrese în multe uh, uh, domenii pe calea apropierii de Europa. Cu toate acestea, impasul politic la care s-a ajuns opoziția boicotează practic toate ședințele Parlamentului și blochează astfel deliberările. Uh, această, acest impas ne îngrijorează. Și atunci vă întreb, uh, domnule ministru, există o serie de acte legislative pe care Albania trebuie să le adopte pentru a uh, merge înainte pe calea integrării. Iar pentru adoptarea acestor acte legislative veți avea nevoie de voturile opoziției. Cum veți gestiona această situație? Vă rog să elaborați acest uh, aspect. Cu siguranță, cu cât mai devreme aceste probleme pot fi rezolvate, cu atât mai bine. Cred că toate chestiunile uh, actuale trebuie tratate și rezolvate la nivelul de instituțiilor democratice și deciziile luate de aceste de, instituții democratice ar trebui uh, acceptate și respectate de întreaga clasă politică Uh, săptămâna viitoare, luni și marți, vom avea prima reuniune a uh, Comisiei Parlamentare de Stabilizare și Asociere. Cred că va fi o experiență nouă pentru membrii Parlamentului uh, albanez, pentru că se pare că acasă nu petrec prea mult timp împreună opoziția față de partidele de guvernare în timp ce aici uh, vor urma șapte ore de intense negocieri, uh, plus un prânz cu plus o cină comună, deci sper că uh, acest, această întâlnire va fi un imbold și un impuls pozitiv pentru negocierile și de acasă. Domnule președinte, vreau să subliniez că încă o dată laud cu toată convingerea și bucuria progresele pe care le-a făcut Albania în Eh, regiunea în care se află, cred că este un model pentru eh, țările din regiune și vreau să întreb pe domnul ministru dacă mai pregătesc și alte măsuri pe plan regional care să fie la fel de semnificative. Mulțumesc. Eh, domnul Danjon, vicepreședinte al Comisiei de Apărare. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule viceprim-ministru și ministrul afacerilor externe, pentru prezentarea dumneavoastră. În primul rând, vă felicit pentru uh, succesele pe care le-ați uh, avut. Progresele sunt concrete, tangibile, nu pot fi uh, contestate. Albania se află pe calea cea bună uh, și iată de ce uh, jocul politic uh, uh din Albania este cu atât mai irresponsabil astăzi. Aș adresa Întrebare legată de cooperarea regională. Consider că dumneavoastră și guvernul dumneavoastră aveți un rol aparte în această regiune, care este una destul eh, de complicată. Stabilizarea trebuie să intervine la un moment dat în viitor. Ehm, aș dori să știu eh, eh, că ce s-a întâmplat după vizita dumneavoastră în Serbia, ce discuții ați avut acolo și, de asemenea, care este poziția față de fosta republica Iugoslava Macedoniei, Firom, se spune deseori că uh, cei de etnie albaneză de acolo um, sunt destul de nemulțumiți de faptul că există un blocaj în negocierile cu NATO și cu Uniunea Europeană în această țară. Care este opinia dumneavoastră privind conlucrarea cu aceste două țări? Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Danjan. Acum domnul Meta va răspunde. 5-6 minute. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu o să intru în detalii privind uh, saga alegerilor din țara mea, însă pentru prima dată în 20 de ani legea electorală, administrația alegerilor și colegiul electoral precum și Autoritatea Supremă, au fost uh, uh, puse la punct și au implicat uh, liderul opoziției, domnul uh, Rama. Și majoritatea a acceptat toate propunerile liderului opoziției. În al doilea rând, aceste alegeri, nu vreau să mă refet, repet sau să repet ce s-a spus aici, au fost cele mai plină de succes din multe puncte de vedere, din punct de vedere juridic, dar și din punct de vedere tehnic. Toate voturile au apărut pe monitoare și au apărut uh, în, uh, la numărătoarea voturilor peste tot în țară. Și 50%, 50%. Aceasta a fost reprezentarea echilibrată, opoziție, majoritate. Toate partidele au confirmat rezultatele pe tot cuprinsul țării. Ehm, acum e vorba de eh, ce susține opoziția în ce privește alegerile. Ei au făcut o serie de plângeri în acest sens. Ei eh, doresc să aibă majoritatea în comisiile parlamentare, dar aceasta aparține majorității celor care au câștigat alegerile. Deci vor posturi de președinți și vicepreședinți Ehm, însă doresc să lanseze anchete privind multe aspecte. Dacă vor să facă acest lucru, foarte bine. Ce mai vor? Doresc să deschidă, să redeschidă și să renumere toate voturile. Dar avem o Tribunal Suprem, Curte Supremă pentru Alegeri, un colegiu electoral care este acolo făcut, pus Uh, ca să supravegheze lucrurile și rezultatele au fost acceptate de către liderul opoziției. Noi spunem că nu este ceva constituțional, pentru că invalidează sau încalcă independența justiției și a curților și tribunalelor din Albania. Avem o decizie de a Curții Supreme din Albania care a fost uh, luată în ceea ce privește comisiile parlamentare de anchetă. Ele pot să facă orice, numai să investigheze ce face Curtea Supremă. În orice caz, noi suntem foarte uh, deschiși. Pot să se adreseze, dacă vor, și curtii constituționale și am fost încă și mai deschiși prin acceptarea unei propuneri din partea observatorilor uh, internaționali sau instituțiilor internaționale. Pot să se adreseze și Comisiei de la Veneția pentru că uh, noi am fost ajutați de Comisia de la Veneția ca să punem la punct uh, Constituția albaneză. Uh, noi am propus opoziției să facă acest apel, însă ei nu doresc să o facă. Care este soluția? Soluția este ca o astfel de comisie de anchetă să înceapă lucrul de astăzi sau de mâine și să se apuce de lucru, să investigheze. Și în acest timp, partidul poate să se adreseze curții constituționale sau comisiei de la Veneția. Au de ales și noi vom vedea ce se va tranșa după aceste apeluri. Iată care este situația. Și sunt de acord cu temerile exprimate aici a um, europarlamentarilor care s-au exprimat aici legat de faptul că Albania trebuie să schimbe legea electorală și să meargă pe majoritatea calificată. Dar ce putem să facem? Ehm, integrarea europeană nu este numai de resortul guvernului. Dacă opoziția nu resimte același lucru, s-ar putea să punem sub semnul întrebării toată valoarea acestei opoziții, pentru că pentru noi Uniunea Europeană este de interes național, un, un obiectiv național și sunt sigur că aici e vorba de națiunea albaneză în, în ansamblul său. Și uh, asta va aduce și unitate albanezilor din țară și de, uh, din diaspora. Deci avem nevoie de această umbrelă a Uniunii Europene. Noi și regiunea noastră și cred că opoziția trebuie să dea dovadă de, de, uh, de responsabilitate și este pur și simplu inadmisibil ca astăzi în condițiile în care primul ministru a predat chestionarul la Uniunea Europeană, liderul opoziției, în paralel, a uh, cerut uh, ca societatea sau populația să se revolte. Care este explicația? Cred că oamenii s-au săturat de aceste zvonuri aceste uh, lucruri alarmiste, folosirea forței, a violenței și așa mai departe. Cred că este un mesaj absolut greșit și noi dorim ca opoziția să se gândească cu multă grijă și cât mai repede posibil la consecințele acțiunilor, acțiunilor lor. Noi suntem gata să stăm la masa de discuții, să găsim o soluție, dar nu se poate ca ei să ia o statică țara în ansamblul său, să încalce stabilitatea sa, statul de drept și să sacrifice viitorul țării în Uniunea Europeană. Personal, sunt extrem de angajat să fac tot ce este posibil și știu că și majoritatea este foarte angajată, uh, însă avem nevoie de o poziție mai responsabilă, mai uh, constructivă și să nu uităm că interesul național trebuie să depășească interesele private, individuale. Nu știu, pot, să pot eu să fac mai mult decât atât dacă uh, dacă noi vom uh, uh, încălca încălca sau nu vom respecta decizia curții sau ignora acest lucru, este inadmisibil pentru că atunci se va ajunge la un fel de târguială între politicienii albanezi și toată lumea va acționa conform intereselor proprii. În ceea ce privește regiunea noastră, suntem foarte hotărâți să conlucrăm cu celelalte țări, cu toți vecinii noștri și iată de ce am fost uh, în Serbia, am efectuat o vizită oficială, dorim să continuăm în acest sens și avem opinii foarte diferite despre noul statut și stat Kosovo, dar asta, uh, dacă acesta se va integra în Europeană sau nu în viitor, Însă, bineînțeles că avem nevoie de mai multă cooperare pentru uh, pacea și securitatea, stabilizarea regiunii și, uh, bineînțeles că dacă putem să facem ceva, vom, putea, vom sprijini integrarea acestor țări, Serbia, dar poate și Kosovo în Uniunea Europeană. Um, uh, în orice caz, uh, noi avem relații excelente cu toate țările din sud-estul Europei și iată de ce noi am uh, eliminat vizele în mod unilateral pentru cetățenii serbi acum câteva zile și sperăm noi că și e, uh, Serbia va face un gest în acest sens față de cetățenii noștri. Încercăm să îmbunătățim cooperarea regională, în special în lupta împotriva traficului de ființe umane, uh, persoane, pentru că este o problemă majoră pentru toată regiunea, dar trebuie să ne coordonăm mai mult Uh, între noi, dar și cu Uniunea Europeană pentru a îmbunătăți imaginea noastră și credibilitatea noastră ca regiune și uh, știm foarte bine că Uniunea Europeană discută despre liberalizarea vizelor și despre alte măsuri de integrare uh, a regiunii noastre. Ceea ce privește Macedonia, aș aș dori ca relațiile noastre să fie mai bune Uh, aș dori ca țara să treacă printr-o fază mai bună, uh, să se facă mai multe um, progrese în ce privește acordul de la Ohrid. Suntem foarte uh, interesați ca această țară cât mai curând posibil să își ia locul care îi revine în cadrul NATO și, de asemenea, relațiile sale cu Uniunea Europeană noi am cerut uh, mereu uh, comunității albaneze din Macedonia, din Firom, să fie constructive, să aibă răbdare și să lucreze pe calea democrației în această țară. Vă mulțumesc! Grazie, signor ministru! Mulțumim, domnule ministru, și acum are cuvântul domnul Vigenin uh, pentru trei minute. Thank you, Chair. Welcome, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule Meta, în comisia noastră. Cred că acest schimb de opinie este foarte important. Vă felicit și eu în numele socialiștilor și democraților pentru progresul pe care guvernul dumneavoastră și Albania l-au făcut uh, în trecutul recent. Vreau mai înainte de toate să spun că uh, orice pas înainte al oricărei țări din regiune uh, trage după sine și uh, Uh, celelalte state din regiune. Deci uh, noi vedem regiunea în ansamblu și credem că succesul dumneavoastră, uh, tendința noastră de a îmbunătăți relațiile cu vecinii din regiune, e, are deja un impact foarte pozitiv în rândul celelalte state. Aș sublinea că, um, în ciuda unei oarecare care întârzieri. Albania anul acesta se alătură celelalte state cu care Uniunea Europeană are un regim relaxat de viză. Ehm, cred că nu doar în nu doar în Parlament, dar și la Comisie și la Consiliu, se va reflecta optimismul dumneavoastră. Folosiți acest optimist, domnule ministru, pentru a ehm, reuși ehm, să Uh, impulsionați și în rândul populației și să faceți acceptat în rândul populației reforma uh, profundă de care societatea dumneavoastră are nevoie. Trebuie să ținem cont de faptul că pregătirea pentru aderare nu este doar un uh, proces de ordin administrativ, este și un proces politic la care trebuie să adere toți cetățenii sau cel puțin o majoritate covârșitoare în acest context, evenimentele eh, de după alegerile recente ne îngrijorează. Ne-ați relatat care este situația, dar cred că eh, dacă domnul Rama ar fi eh, aici în locul dumneavoastră, cu siguranță că ne-ar oferi o imagine, dacă, chiar dacă foarte diferită, cel puțin la fel de convingătoare. Noi am dorit ca aceste probleme să se poată soluționa cât se poate de repede, pentru că ori oricând apare un astfel de conflict, o situație atât de contradictorie, nu poți pur și simplu să dai vina pe doar una din părțile implicate. Deci, cred că trebuie găsite soluții pentru acest impas politic cât se poate de rapid. În acest sens, aș dori să vă rog să ne spuneți cum vedeți următorii pași politici pentru că deocamdată vedem că nici uh, guvernul, nici opoziția nu se mișcă, nu fac uh, pași uh, unilaterali. Cum vedeți așadar ieșirea din acest impas? Pentru că situația deocamdată ne îngrijorează și vă pune în pericol chiar și aderarea ca atare. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Wigening. Domnul Bach. Doamna Bach. Vă mulțumesc, uh, domnule ministru. Sehr häufig getroffen, äh, Sie als Ministerpräsident. Um, vă mulțumim că sunteți aici. V-am auzit deja în mai multe instanțe ca președinte, ca membru, lider al opoziției și îmi aduc aminte de, de uh, Uh, ultima noastră întâlnire când ați uh, votat, uh, când ați făcut campanie împotriva legii electorale elaborate atunci de Rama și Berisha. Și ați fost atunci unul dintre un, ați fost unul dintre oponenții acelei legi și acum iată că unul dintre cei care a elaborat această lege astăzi luptă împotriva aplicării ei. Deci mi este greu de înțeles uh, tot uh, acest complex de teme. Mi se pare greu de imaginat că o opoziție nu merge în uh, Parlament timp de luni de zile și că uh, după alegeri, după acest rezultat în alegeri, vine în Parlament doar atunci când îi convine, după care pleacă. Cum poate un partid politic să uh, instige la nesupunere civică când câtă vreme există într-o țară un guvern care nu este monocolor, ci este rezultatul unor uh, compunerii unor forțe politice care sunt uh, uh, oponente, dar care se luptă pentru interesul major național al tuturor albanezilor. din 1991 urmăresc în mod direct situația din Albania și nu pot decât să uh, confirm ce ne-ați spus dumneavoastră și ne-au spus-o și alții, că ultimele alegeri au fost cele mai bune de care a avut parte Albania de, din 91 încoace. Și spuneți că <coughs> și spuneți dumneavoastră că toată lumea a fost de acord cu rezultatele. E bine, dacă acum, după aceste evenimente și după acest consens există Uh, reclamații și plângeri, atunci aceste reclamații și plângeri trebuie să facă, uh, trebuie să fie foarte specifice. Nu văd de ce nu văd de ce aceste plângeri trebuie să fie tratate în uh, Parlament sau nu. Acestea trebuie tratate de Comisia Electorală Centrală și de Curtea Supremă de Justiție. Deci nu înțeleg, nu înțeleg de ce Eh, de ce face Rama acum toate aceste necazuri. Dacă Rama face un act eh, nume personal acum, atunci trebuie să numim, spunem lucrurilor pe nume. Eu am descris acum niște fapte și vă rog și rog toți colegii să tratăm lucrurile pe baza acestor fapte. Nu este vorba de o viziune unilaterală, ci este vorba de niște fapte care pot fi verificate. Din discuțiile mele cu uh, pe populația albaneză, știu că populația nu dorește ca aceste lucruri să degenereze mai mult în scandaluri politice, ci dorește ca lucrurile să meargă înainte. Puteți să spuneți, vă rog, apoi câteva cuvinte despre uh, traficul uh, de ființe umane cu femei, traficul de copii și ce faceți dumneavoastră în această privință, pentru că vreau să mi se ofere totuși o uh, poziție oficială față de zvonurile pe care uh, le auzim. Vă mulțumesc. Grazie, onorevole Pac. La parola pe... Mulțumesc și acum pentru 3 minute are cuvântul domnul Weigl. Grazie, signor Presidente. Rad bi lepo pozdravil v naši sredi gospoda. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vă salutăm uh, cu mare drag, domnule ministru, în mijlocul nostru. Vă felicităm pentru succesele din uh, ultimele luni și sperăm că acest succes uh, să se desăvârșească cândva în aderarea la Uniunea Europeană a țării dumneavoastră. Criza parlamentară din Albană este problematică, dar nu este singura criză la care asistăm. Același model îl observăm în toate statele aflate în curs de tranziție, acolo unde guvernul eh, se comportă altfel decât eh, s-a comportat atunci când eh, respectivele forțe erau încă în opoziție. Nu este bine pentru reputația unui parlament și nu este nici în serviciul democrației să se întâmple așa. În acest parlament, cel puțin, nu putem să ne punem de partea unora sau altora. Noi nu suntem aici pentru a decide ce este corect, ce este incorrect, să judecăm cine are dreptate și cine nu are dreptate. Ați vorbit despre importanța regională a statului dumneavoastră. Cu siguranță că Albania poate co- uh, contribui mult uh, la uh, aspecte regionale prin politicile sale. Pentru că în vecinii noastre mai există foarte multe lucruri de făcut și de aceea salutăm faptul că Albania este preocupată de soluționarea problemelor din regiune. ca reprezentant al grupului uh, parlamentar liberal, cred că pot să vă spun că este foarte important ca drepturile tuturor minorităților să fie respectate. Mă refer inclusiv la minoritățile cu altă orientare sexuală decât cea a majorității. Mulțumesc. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Donjon. Prezentazione di visti per i Balcani occidentali. Tre minuti. Hvala lepa, gospod predsednik. Mulțumim și acum are cuvântul doamna Fajon. Za vse, um, vse. Doamna președinte, mulțumesc. Mulțumim domnului ministru pentru uh, informarea uh, privind uh, progresele uh, Albaniei pe calea integrării europene. Am mai avut întrevederi cu dumneavoastră, domnului ministru, am vorbit cu dumneavoastră și despre liberalizarea regimului de vize și vreau să vă mulțumesc pentru progresul remarcabil eh, pe care l-ați obținut. Avem eh, și am, și am și citit eh, evaluarea Comisiei Europene, care este extrem de pozitivă, cu toate că consemnează și multe întrebări și chestiuni care încă sunt deschise vreau să vă adresez o întrebare care vizează persoanele revenite în țară. 60 până la 65 de cetățeni sunt returnați anual în Albania. Aceste persoane trebuie integrate în societate și vreau să vă întreb cum intenționați să soluționați problema acestor cetățeni. De ce? Pentru că uh, această, uh, această problemă face parte din complexul mai larg al corupției uh, care încă este criticată de instituțiile europene. Mă interesează să aflu și dacă înainte de iulie ați putea fi în măsură să ne prezentați noi rezultate concrete. De ce întreb aceasta? Pentru că ne-am bucura ca următoarea misiune a evaluatorilor către Albania să poată avea o nouă bază, uh, un nou temei pentru activitatea sa, uh, inclusiv în lumina liberalizării regimului vizelor. Eu îmi doresc ca Albania cât se poate de repede să poată beneficia de liberalizarea acestui regim, însă cred în continuare că mingea este în terenul dumneavoastră. Noi, eh, aici în Parlament, vom face tot ce ne stă în putință pentru ca procesul să fie accelerat, dar pentru acest lucru avem nevoie și de o serioasă implicare din partea eh, dumneavoastră alături de noi. Deci sperăm că cel târziu, în toamnă sau la sfârșitul anului acesta să se întâmple. Mulțumesc și acum are domnul Roucek, vicepreședinte al Parlamentului European și raportor din umbră pentru Albania din partea grupului socialist. Aveți trei minute, vă rog. Grație, președinte. Mr. Minister, I have couple of, couple of comments and... Mulțumesc, uh, domnule ministru, am câteva comentarii și de asemenea câteva întrebări. De asemenea, doresc să vă felicit și să vă felicit țara pentru progresele și realizările din uh, ultimele, nu luni, ci câțiva ani, în ultimii câțiva ani. Din punct de vedere al reformelor politice, reformelor interne, al celor economice și, sigur, uh, liberalizarea regimului vizelor. Ați spus că trebuie implicate toate partidele politice în acest proces. Sunt de acord cu dumneavoastră și acesta a fost mesajul meu timp de ani și ani de zile, când m-am întâlnit cu colegii mei albanezi, nu contează dacă erau din partea forțelor de guvern sau din opoziție, și anume că procesul de integrare în UE și de liberalizare a vizelor este un proces care trebuie să implice toate forțele politice majore din țară. La fel, nu cred că e bine ca într-un sistem de, de democrație parlamentară să se petreacă o, un boicot al Parlamentului, pentru că într-o democrație parlamentară Parlamentul este inima, centrul sistemului politic. Da, există alegeri, câteodată nu se întâmplă lucruri plăcute în campania electorală, dar până la urmă, după uh, alegeri, toate forțele politice trebuie să participe la viața parlamentară să participe la, la reforme, să încerce să-și aplice politicile și să facă schimbările necesare. Acestea ar fi comentariile mele și acum trec la întrebări care se vor concentra asupra situației economice din Albania. Sigur, ați făcut progrese însemnate în ultimii ani, uh, ați avut o creștere economică interesantă, uh, impresionantă de drept, inclusiv în 2009, când întreaga Europa, cu, excep- cu excepția Poloniei și țării dumneavoastră se afla în declin. Cu toate acestea, Albania încă este una din cele mai sărace țări din Europa. Conform statisticilor UE, PIB-ul noastră se situează pe la 25% din media UE, țărilor UE și avem nevoie de o creștere economică ă, durabilă. Dacă privim situația macroeconomică a Albaniei, țara dumneavoastră are un deficit comercial însemnat, ă, deficit de concurență. În ultimii ani, în ultimul an, dacă informațiile mele sunt corecte, exist, a existat și un deficit al finanțelor publice uh, cam de 7%. În această situație ați indicat că nu veți semna un nou acord stand-by cu femeiul. Că uh, pentru moment nu aveți nevoie de bani. Dar în 2 sau 3 ani în contextul situației cu criza din Grecia și criza economică în general în Europa, va fi la fel situația? Deci mă, vă întreb dacă este o politică înțeleaptă sau nu. Dacă doriți o creștere economică durabilă, aveți de asemenea nevoie să îmbunătățiți situația în legătură cu drepturile de proprietate. cu uh, o piață imobiliară stabilă și funcțională și transparență. E nevoie de transparență pentru investitorii străini, pentru că țara noastră are un uh, potențial uh, uriaș, din punct de turistic și industrial. Însă, investitorii și mai ales cei străini au nevoie de stabilitate și de transparență în economie. Deci vă întreb ce doriți să faceți în acest sens. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, domnule Rocek. Și acum are cuvântul domnul ministru de externe pentru un răspuns, eventual dacă puteți respecta un timp de 10 minute, vă rog. I would uh, start with a uh, my very good friend. Mulțumesc. Încep uh, prin a răspunde prietenului meu, domnul Vigenin. I want to assure you that the opposition... Doresc să vă asigur că opoziția nu are argumente convingătoare în legătură cu uh, desfășurarea ultimelor alegeri și credibilitatea acestora. Și oricând uh, pot să vin aici și să mă întâlnesc cu colegii din grupul socialist, uh, dacă mă invitați. Uh, Uh, sigurile lor dovezi se referă doar la credibilitatea sistemului electoral. Ei au prezentat un document uh, cu uh, neregularități dintr-un sat în care reprezentanții socialiști dimineața de vreme au părăsit uh, secția de votare și de ace- uh, Comitetul Electoral Central, Colegiul Electoral, nici măcar uh, nu a uh, ținut cont de acest lucru în ciuda protestului Partidului Democratic. Și dacă acest rezultat uh, da, dacă de acest rezultat s-ar fi ținut cont de la colegiul elector, din partea colegiului electoral, Partidul Democratic ar fi avut un loc mai mult în Parlament și ar fi putut câștiga majoritatea. Dar respingerea din partea Comitetului Electoral Central și a Colegiului Electoral a acestui document pentru că nu respecta standardele necesare, dovedește că sistemul este funcțional. În al doilea rând, dacă se dorește efectuarea unei anchete pentru toate cazurile relevate, guvernul s-a angajat să ofere asistență financiară biroului procurorului care este independent, complet independent de guvern și un grup, să, să înființeze un grup de procurori uh, care să se dedice exclusiv investigării cazurilor uh, relevate de Partidul Socialist pentru a rezolva uh, problemele acestea cât mai rapid posibil. Și din nou vă garantez că suntem astăzi sau mâine, când doriți dumneavoastră, suntem gata să începem înființarea acestui, acestei comisii parlamentare de investigație atunci când, uh, unde Partidul Socialist va avea o majoritate, după cum a dorit, unde va dispune de un președinte, după cum a solicitat, și pot să-și înceapă investigațiile când doresc ei. Și în ce privește redeschiderea uh, um, cutiilor. Cu voturile suntem gata să respectăm orice fel de decizie a Curții Constituționale. Sigur că după ce Partidul Socialist va fi făcut o cerere în acest sens. Nu știu ce, ce putem face mai mult de atât. Opoziția are dreptul să aibă postul de președinte în multe comisii parlamentare și în primul și în primul rând va avea posibilitatea de a avea un președinte în Comisia de parlamentară de integrare în Uniunea Europeană, deci să joace un rol central uh, în integrarea europeană a Albaniei și să colaboreze cu reprezentanții guvernului în aceste comisii și la toate nivelurile în legătură cu integrarea europeană a țării noastre. în legătură acum cu traficul de ființe umane. Of the human beings, uh, of the women, etc. What I want to say is not Vreau să spun că nu doar uh, implementăm strategii pentru a-l combate, ci și că um, guvernul nostru a adoptat uh, niște decizii în sensul uh, oferirii asisten- de asistență financiară de la buget unor ONG-uri care de ani și ani de zile se ocupă cu reabilitarea victimelor și uh, reintegrarea lor socială. Mă refer la femei, copii și victimele traficului de ființe umane și avem un angajament foarte puternic în acest sens. În legătură cu situația minorităților. În Balcani, uh, toat, în toate uh, statele din Balcan există etnii majoritare și minoritare și toată uh, singura soluție pentru uh, națiunile și guvernele noastre este să dispună de aceleași standarde pentru respectarea drepturilor minorităților, și anume standardele Uniunii Europene. Și în acest cadru, guvernul albanez s-a angajat să respecte drepturile minorităților din Albania, dar solicităm acest lucru și din partea uh, vecinilor noștri pentru minoritatea albaneză din țările vecine. Doresc să subliniez, de asemenea, că guvernul albanez este foarte interesat în uh, integrarea uh, pe deplin a minorității sârbe din Kosovo și am întreprins măsuri concrete, una din ele fiind finanțarea Uh, cu aproximativ 100.000 de de euro a unor uh, proiecte de construcție în uh, Gracianița, conform planului Ahtisarii de decentralizare a Kosovo, în, și mă refer la o, o, minori, la o comunitate sârbă. Ehm, primarul de acolo a efectuat o vizită în Tirana, noi suntem dorniți să ajutăm pentru că suntem convinși că asta este singura soluție pentru o pacificare durabilă a regiunii noastre și pentru o îmbunătățire a relațiilor interetnice. De asemenea, vreau să mulțumesc colegilor din Slovenia pentru că ne-au ajutat cu eliminarea vizelor. Vreau să spun că noi avem proiecte concrete pentru în domeniul social, Ministerul uh, Lucrărilor Sociale și Ministerul de Interne uh, cooperează îndeaproape. Avem proiecte de uh, formare și de crearea de noi locuri de muncă și de asemenea avem un centru pentru, a, pentru persoanele, pentru înapărea persoanelor expulzate și lucrăm cu ONG-urile pentru reintegrarea acestor persoane și pentru a, ca acestea să beneficieze de cărți de identitate. Cred că până luna iulie vom putea să vă, uh, uh, prezentăm progrese în, uh, în toate problemele care încă n-au fost rezolvate și eu cred că Albania a îndeplinit aproape toate criteriile, dar știm că țara noastră va continua să fie foarte activă în anumite domenii, inclusiv uh, după ce vom uh, obține liberalizarea regimului vizelor, pentru că e vorba de provocări pe termen lung, cum ar fi lupta împotriva crimei organizate, Și în încheiere, sau în legătură cu situația economică, eu cred că aceasta este una destul de stabilă și se află sub control. Albania e una din puținele țări cu creștere economică pozitivă anul trecut și asta din motive întemeiate. Suntem o țară care nu se confruntă cu probleme deosebite și care a avut de învățat din uh, experiența uh, amară din 1997 cauzată de uh, uh, schemele piramidale și sunt sigur că uh, ne preocupă stabilitatea macrofinanciară și apoi uh, sistemul nostru bancar, vreau să spun că este unul foarte stabil și va continua să fie așa. Uh, noi, sigur, ă, suntem conștienți că trebuie să îmbunătățim ă, unele cifre economice, un indicatori economici, dar ă, așa și facem. Și una din măsurile pe care guvernul le-a luat este că am alocat um, unele sume de la buget pentru a menține situația stabilă și cred că din punct de vedere economic țara este stabilă și va continua să fie pe termen mediu și pe termen lung. Și lucrul cel mai important, semnalul cel mai important în sensul progresului economiei noastre, este faptul că din ce în ce mai mulți investitori străini vin în Albania. Este un flux continuu de investitori străini care vor investi în proiecte majore în domeniul energetic, în infrastructură, turism și așa mai departe. Mă grăbesc să închei. Vă mai spun doar că Albania devine din ce în ce mai importantă din punct de vedere strategic pentru investitorii străini, pentru uh, băncile care au relații din ce, din ce în ce mai bune cu țările vecine. Uh, și pentru că infrastructura noastră se îmbunătățește și legăturile cu țările din vecinătate se îmbunătățesc din ce în ce mai mult. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, domnule ministru, și are cuvântul domnul coleg Taler pentru 3 minute. Hvala lepa, gospod predsednik. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, astăzi este ziua de 28 aprilie. A trecut exact un an de la data la care Albania a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană. Împreună cu colegii mei, vă felicit și eu pentru uh, progresele făcute nu doar în ultimul an, ci, și în ultimele 20 de ani. Să nu uităm că moștenirea comunismului este poate cea mai dificilă în, în Albania și că trebuie să treceți încă de multe obstacole. Nu vreau să reau istoricul acestei liberalizări de acum 20 de ani încoace. Noi dorim ca toate tarele vechiului regim să dispară cât se poate de repede. Uh, știți că aveți susținere din partea multora dintre noi în eforturile dumneavoastră. Pe mine mă interesează cum vedeți dumneavoastră cooperarea regională. Ați spus deja câteva uh, lucruri, însă cred că pentru zona Balcanilor este foarte important ca uh, astfel de inițiative ca ale dumneavoastră să se multiplice. mă interesează în special uh, conferința de la Bordeaux, care eh, a fost eh, eh, organizată la inițiativa prim-ministrilor croați și sloveni, vreau să întreb cum se desfășoară pregătirile pentru această conferință din partea dumneavoastră. Cum vedeți dumneavoastră îmbunătățirea situației? Ați vorbit și despre Serbia. Care sunt însă uh, inițiativele concrete pentru uh, aprofundarea și ameliorarea relațiilor cu Serbia? Apoi, uh, auzim foarte multe despre probleme între domnul Rama și domnul Berisha. Întreb, um, există eventual probleme de comunicare între cei doi, respectiv cât de frecvent v-ați întâlnit dumneavoastră cu ei în ultimele șase luni. Mulțumesc. Sunt per. Mulțumesc. Și acum are cuvântul pentru trei minute. Domnul Svensson. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, uh, domnule ministru. Acum 30 de ani, în anul 1970, în timpul teribilei dictaturi în Albania am fost acolo în vizită și nu era uh, ușor să te plimbi pe străzile albaneze. Eram un student occidental și uh, pe de altă parte, corupția era în floare și este clar că e nevoie de timp pentru ca o țară să se adapteze la un regim post-comunist și multe lucruri se întâmplă în acest sens, felicit Albania pentru asta. Însă, în același timp, aș dori să spun că este impresionant faptul că Albania a reușit să desfășoare alegeri de un așa înalt nivel tehnic. Aș mai spune, totuși, domnule ministru, uh, că de-abia aștept ca Uniunea, ca Uniunea Europeană să primească Albania în uh, sânul ei, însă aș mai spune ceva spus de doamna Pac uh, mai devreme. Trebuie uh, să vedem încă mult mai multe din partea guvernului albanez în lupta împotriva traficului de persoane, care rămâne o problemă majoră în țara dumneavoastră. Vă mulțumesc! Uh, mulțumesc, domnule Svensson, și în încheierea dezbaterii dau cuvântul doamnei Copa pentru 3 minute. Mulțumesc, domnule președinte! Aș dori și eu să-l întâmpin aici pe domnul prim ministru și ministru de externe, Meta. Alături de colegii mei, i-aș dori să spun că salut progresele Albaniei și eforturile poporului albanez în ultima vreme. Însă mă preocupă ceva, și anume uh, Trebuie să existe o soluție la acest blocaj politic în Parlamentul albanez, pentru că Parlamentul trebuie să facă ceva, uh, în special uh, în ceea ce privește deficitul public. Parlamentul are un rol de jucat aici. Și apoi, cooperarea regională este o chestiune absolut crucială. Știm ce a făcut Albania în acest sens, inclusiv în relațiile sale cu Serbia. Însă, aș dori să vorbesc despre um, întâlnirea regională a uh, de externe, uh, țări Albania, Firom și Grecia, o întâlnire regională, pe teme de mediu. Uh, știm că există planuri de construcție a unei fabrici, unei uzine atomice uh, Uh, Grecia dorește acest lucru la 40 de kilometri de granița cu Albania. Sunt mari, mari probleme legate cu managementul acestei, acestui uh, site industrial, dar și cu deșeurile uh, nucleare. Aș dori să știu care este opinia prim-ministru. Mulțumesc, viceprim-ministru. Onorevole Copa. Mulțumesc, domnule Copa. Dau cuvântul acum domnului Preda pentru 3 minute. Președinte, nu voi avea nevoie de trei minute. Vreau să vă întreb, domnule eh, ministru, două chestiuni. Prima privește legea lustrației. Ehm, știm că asta a fost, eh, această lege a fost adoptată, după care a fost blocată. Cum, eh, cum vedeți, cum estimați, ce estimați că se poate întâmpla în viitor și cum anume pozițiile în legătură cu această lege pot favoriza compromisul, găsirea unui compromis mai precis cu Uh, Partidul Socialist. A doua chestiune privește percepția asupra întârzierii procesului de integrare. Cine este considerat uh, responsabil pentru acest uh, proces? E identificat un partid sau e întreaga clasă politică din țara dumneavoastră considerată de cetățeni responsabilă pentru întârzieri? Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Preda. Și acum are cuvântul domnul ministru Meta, vă rog. So. About, uh... În legătură cu relația noastră cu țările din regiune, și în mod particular cu Serbia, aș dori să vă spun că recent am uh, semnat un acord bilateral cu Serbia în, uh, pentru combaterea crimei organizate. Uh, vom semna în curând și un acord de readmisie și urmează și alte acorduri bilaterale. Aș, am mai subliniat și înainte că Albania a Uh, suspendat în mod unilateral obligativitatea vizelor pentru cetățenii sârbi și sperăm că în curând și Serbia va întreprinde o măsură similară. În ce privește uh, Sarajevo și Brdo, cred că aceste inițiative această inițiativă a Sloveniei și Croației uh, este lăudabilă este, iată, foarte, uh, un exemplar uh, foarte bun pentru cum modul în care uh, două țări din regiune pot contribui la depășirea unor momente istorice dificile. Noi sperăm că rezultatul acestei conferințe va fi unul bun și că prin participarea președinției spaniole vom reuși ca la Brdo să avem o participare deplină cu contribuții constructive din eh, toate statele eh, regiunii, ca să putem transmite astfel un semnal pozitiv Uniunii Europene, dar să putem primi în același timp din partea Uniunii eh, Europene un semnal pozitiv pentru întreaga regiune. Acum o lună, la Tirina, Tirana am avut o reuniune de succes a miștilor de interne din sud-estul Europei și a fost o plăcere să vedem în aceeași sală, la aceeași masă, ministrul de interne al Serbiei și, al, și pe cel din Kosovo. Pentru noi, dar pentru toată lumea în același timp, este important ca toată lumea să uh, uh, reapară, să zicem, pe tapet în Sarajevo. Ehm, trebuie să ne acceptăm unii pe alții, în ciuda diferentelor și diferențelor din prezent, și trebuie să înțelegem că prin excluderea unora față, ehm, de către alții, nu facem decât să întârziem procesul nostru de integrare. În ce privește problema de mediu, aceasta devine pentru noi din ce în ce mai importantă, pentru că vrem un uh, mediu durabil, dar, pentru că, dar și pentru că ne apropiem de Uniunea Europeană și uh, trebuie să plasăm problemele de mediu în acest context. În același timp, uh, există și nevoia de a lansa uh, proiecte importante în regiune. Oricum, toate uh, proiectele vor fi examinate în ce privește impactul de mediu a, a lor, pentru că vrem să ne integrăm în Uniunea Europeană și pentru că vrem să adoptăm încă de pe acum standardele dumneavoastră. Vrem să ne asigurăm că standardurile, standardele de mediu de la noi vor fi comparabile cu cele ale dumneavoastră și că mediul nostru va fi protejat împotriva unor proiecte care nu sunt uh, conforme cu standardele de mediu și care nu sunt prietenoase cu mediul înconjurător. În ce privește ă, percepția că poate o parte sau alta eșicărului politic este responsabilă pentru întârzire ă, în procesul de aderare. Ă, domnul Svensson a avut dreptate când a spus că câteva decenii în urmă, cu două decenii în urmă, putea să spunem doar, uh, Albania a fost încă cea mai izolată țară din Europa. În doar două decenii am, uh, am ajuns să fim uh, membri NATO și am ajuns la un nivel de relații cu Uniunea Europeană care uh, ne face să fim încrezători că în curând vom deveni membri ai Uniunii Europene. Sigur că calendarul aderării depinde de reformele noastre interne și depinde și de eh, eh, dorin, voința eh, politică a Uniunii Europene de a accepta participarea noastră în acest grup. Cred, în același timp, că este momentul să înțelegem că cu toții trebuie să contribuim la accelerarea acestui proces aceasta este cel puțin dorința și voința um, guvernului prezent. Eu sper că este sau va deveni și voința uh, opoziției uh, actuale, care în trecut a participat și a contribuit uh, în mod esențial la progresele țării noastre. În ce privește întrebarea dacă Uh, liderii partidelor socialist și liberal uh, s-au întâlnit vreodată? Da. Uh, au fost multe ocazii în trecut în care s-au întâlnit. Au deliberat pe marginea unor modificări asupra Constituției, au stabilit împreună modificări pentru legea electorală și este în interesul nostru național, dar și al agendei politice de integrare europeană a Albaniei ca aceste două tabere să se întâlnească în mod regulat. În ce privește problema traficului de ființe umane, într-adevăr, consider că este o problemă mare, dar o problemă din ce în ce mai puțin uh, uh, îngrijorătoare, pentru că, iată, guvernul uh, albanez a reușit să inițieze cooperare excelente cu statele din vecini și Albania este din ce în ce mai puțin o țară de tranzit pentru rețelele de trafic de ființe umane. Însă trebuie să luptăm în continuare asupra acestui, eh, împotriva acestui fenomen și asta este și motivul pentru care organizăm în curând o mare conferință pe tema traficului de ființe umane. Sper că nu am uitat să răspund la niciuna din întrebările care mi-au fost puse. Eh, Mulțumesc, domnule Ministru, a fost o întâlnire foarte interesantă și utilă pentru a cunoaște evoluțiile pozitive și ritmul reformelor uh, pe calea integrării europene a țării dumneavoastră. Și iată, avem speranțe pentru evoluții uh, pe care toți uh, ne le dorim. Și sigur, cred că și dumneavoastră discuția noastră a fost foarte utilă. Ne dorim să ne reîntâlnim în curând cu noi știri pozitive din țara noastră. Și uh, cu asta vă mulțumim, uh, vă salutăm și uh, reluăm reuniunea la 10, ora 10 jumătate cu voturile. prezli risk uh, from Hej, hej, hej. Please, colleague, sit down. We are going... Vă rog, uh, vă rog să luați loc pentru că vom începe uh, voturile. Vă rog, dragi colegi, uh, la loc. Pentru că începem uh, voturile. Și v-aș ruga să inserați cartela de vot ca să facem un vot de control. Dacă aparatura funcționează, vrem să verificăm. Și haideți să începem votul de probă. Uh, apăsați pe oricare din butoane, vă rog. Avem, uh, suntem 34 aici în sală, 34 de deputați. Da, eu văd că sunt 34, spune președintele. Ci sono alcuni colleghi che non... Da, unii colegi eh, nu, văd că nu și-au inserat cartela. Vi pregarei di... Vă rog, dragi colegi, să colaborați cu mine, să facem un test dacă funcționează aparatura de vot și vă rog să inserați cartela în aparat și să apăsați oricare din butoane. Volete? Bine, insomma, possiamo finire qua. Bine, haideți că am închis votul. Deși dacă, vă văd că sunt 45 de colegi și nu toți au votat. Bun, dar haideți să începem votul și votăm uh, raportul privind politicile Uniunii Europene în favoarea apărătorilor drepturilor omului. Uh, alineatul 1, amendamentul 27 pe două părți. Prima parte, cine este pentru, cine este împotrivă, se respinge. Partea a doua, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendatul 28 al raportorului. Uh, cine e pentru? Împotriva se adoptă l'emendamento orale decade, passiamo al voto. Amendamentul oral devine caduc și trecem la amendamentul eh, 29. Cine este pentru 29? Cine este împotrivă? Se respinge. Amendamentul 30. Pentru. Împotrivă. Mm, nu, s-a, nu se înțelege bine și atunci eh, verificăm prin vot electronic la amendamentul 30. Am deschis votul. Sunt inserite 50... Au fost inserate 50 de cartele electronice și au votat 49 de persoane. Am închis votul. 36 de voturi pentru, 12 uh, împotrivă, deci uh, se adoptă. Acum 31. Cine este pentru? Împotriva? Se adoptă. 33 pentru? Împotriva? Se adoptă. 134. Amendamentul 34 acum. Cine e pentru? Împotriva? Se adoptă. E, si chiede un control electronic. sul... Nu, s-a solicitat control electronic, cu vot electronic la 34. Am deschis votul pentru 34. 40, nu, 50 de voturi din 52 de cartele. Am închis votul. 34 pentru, 18 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 35. Acum cine este pentru? Împotriva? Cred că a fost respins. Bun, 35, da, s-a cerut vot electronic. Bun, am deschis votul pentru 35. Votazione chiusa. Am închis votul. 22 de voturi pentru, 34 împotrivă, deci respins. Acum compromisul numărul 3. Cine este pentru? Voti contrari, approvato. Cine se împotrivă, se adoptă. Acum trecem la amendamentul 41. Cine e pentru? Împotrivă? Cred că a fost respins. Bine, 42. Acum cine este pentru? Împotrivă? Respins. Amendamentul 43. Cine e pentru? Împotrivă? Respins. Amendamentul 44. Cine pentru? Împotrivă? Respins. Compromisul numărul 4. Cine e pentru? Împotriva? Se adoptă. Și ajungem acum la amendamentul 50. Cine e pentru? Împotriva? Se adoptă. 51 acum. Cine este pentru? Împotriva? Respins. 52. E caduc? Nu. Președintele își cere scuze și votăm 52. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 53 al raportorului. Nu. S-a cerut vot electronic la 52. Am deschis votul electronic. 57 de cartele, 57 de votanți. Am închis votul. Avem 30 de voturi împotrivă și 25 pentru, deci se respinge. Acum uh, trecem la 53. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 54. Acum cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. 55. Împotriva? Se adoptă. 56. Pentru? Nu. Ă, președintele spune că 56 e caduc pentru că s-a respins ă, precedentul. Deci trecem la 57. Cine este pentru? Împotriva? Se adoptă. Compromisul numărul 5. Cine este pentru? Împotriva? Se adoptă. Trecem acum la compromisul 6. Cine e pentru? Împotriva? Se adoptă. Și ajungem la amendamentul 66. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 67. Pentru? Împotrivă. Se adoptă. 68 de raportoare. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul numărul 7 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Acum compromisul numărul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Și trecem la amendamentul 76. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. 75 acum. Deci, amendamentul 75. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. 77. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 78. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. 79. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 80 acum pe părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Partea a doua acum, cine e pentru? Împotrivă? Se respinge partea a doua. 81 acum se, a fost retras, deci 82. Cine e pentru 82? Împotrivă? Se adoptă. 83. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. 84 cade și acum trecem la 85. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. 86 e caduc și avem 88 și 89 identice. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 87 e caduc. 91 acum. Cine e pentru 91? Împotriva? Se adoptă. 92 al raportoarei. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 93. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. 94 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 95. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. 96 a raportoare cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. 97 e caduc. Și trecem la amendamentul oral al raportoarei. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 98 acum. Cine e pentru? Împotrivă. Se respinge. 99. Cine e pentru? împotrivă, se adoptă. 100, cine pentru, împotrivă, se respinge. Avem un nou amendament de compromis, cine pentru, împotrivă, se adoptă. Și trecem la 102 al raportarei, cine pentru, împotrivă, se adoptă. 103, cine pentru, Împotrivă. Se adoptă. 104. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. 105. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. 106. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul numărul 9 acum. Cine e pentru? Împotrivă se adoptă, așa că trecem la 112 direct. Cine este pentru 112? Împotrivă. Se adoptă. 113 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 114 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 115 pentru. Ă, împotrivă se respinge. 116 al raportoare. Cine este pentru? Împotriva. Se adoptă. 117 pentru. Împotriva. Se adoptă. Și trecem la uh, considerentul A, amendamentul 7. Cine e pentru? Împotriva. Se adoptă. 8 acum. Cine e pentru? Împotriva se adoptă. 9, cine e pentru? Împotrivă, se, a fost respins. Acum compromisul 1 al raportoarei, cine e pentru? Împotrivă, se adoptă. Trecem la amendamentul 12. Cine e pentru? Împotrivă, se adoptă. Acum 14. Cine e pentru? Împotrivă, se adoptă. Acum, numărul 15. Cine e pentru? <clears throat> Împotriva? Se adoptă. 16 a raportare. Cine e pentru? Împotriva? Se adoptă. 17. Cine e pentru? Împotriva? Se adoptă. 18. Cine e pentru? Împotriva? Se adoptă. 19, nu, compromisul 2 al raportoarei. Cine e pentru? Împotriva? Se adoptă. Și trecem la votarea amendamentului 23. Cine e pentru? Împotriva? Se adoptă. Amendamentul 24 al raportoarei. Acum, cine e pentru? A, a, dorește să intervină doamna raportoare înainte adoptării amendamentului 24. Vă rog, aveți cuvântul, doamnă Hautala. Da, aș vrea să fac un amendament oral după discuția cu colegii să adaug uh, informații extinse la lista dificultăților cu care se confruntă asociațiile cu, de apărarea drepturilor omului. A, nu, e vorba de amenzi, amenzi exagerate, mă scuzați. Aplicarea de amenzi exagerate. Bine, spune președintele, dacă nimeni nu are nimic împotrivă, votăm amendamentul astfel formulat. Dacă nimeni nu are nimic împotrivă, deci votăm 24. Cine este pentru? Împotriva? Se adoptă. Acum 25. Pentru? Împotriva? respins. 26 pentru, împotrivă, a, se adoptă. Acum titlul 1, titlul amendamentul 1 e lingvistic, nu-l votăm. Amendamentul 2, cine e pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 3 cu amendament oral, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 4. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. 5. Cu amendament oral. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. 6. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. Și acum vot electronic final. Am deschis votul. 64 de persoane sunt de față, 65 de deputați și 63 votanți. Bine, am închis votul. 59 pentru, un vot împotrivă, 3 abțineri. Felicitări, doamnei raportare. Raportul a fost adoptat cu o largă majoritate. Și acum trecem la votul următorului raport. E vorba de Uniunea pentru Mediterană. E puțin mai complicat aici, deci sperăm să nu facem prea multe greșeli, dar sunt multe amendamente de compromis care fac să decadă alte amendamente în fine. Uh, vă rog, ridicați mâinile ca să vă văd bine, ca să nu complicăm inutil votul. Bun. Alineatul 1, amendamentul 77. Cine e pentru? Împotrivă? Uh, respins. Amendamentul 78. Acum cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 79. Pe două părți. Prima parte. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. Partea a doua. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 5. Cine e pentru? Împotriva. Se adoptă. 81. Acum cine e pentru? Împotriva? Respins. Compromisul 1. Cine e pentru? Împotriva? Se adoptă. Trecem la compromisul 4. Cine e pentru? Împotriva? Se adoptă. Acum trecem la amendamentul 90. Cine e pentru? Împotriva? Nu, cred că a fost respins și atunci trecem la 91. Nu, pentru că 91 decade. Bine, compromisul 2. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Compromisul 3. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem la amendamentul 100. Cine e nu, spune președintele, ăsta este caduc pentru că am votat compromisul 4. Deci trecem la 102. Cine e pentru 102? Împotriva? Hmm, aici nu s-a înțeles bine. Îmi pare rău. Uh, vot electronic la 102. Am deschis votul. 65 de votanți. Nu, 65 de persoane, 64 de voturi. Bun, 65. Am închis Uh, votul. Sunt 31 de voturi pentru 33 împotrivă, deci respins. Și trecem la 103, nu, pentru că am adoptat compromisul 4, deci 104. Cine e pentru? 104. Cine e împotriva? Respins. 105. Cine e pentru? Împotriva? Respins. Amendamentul 106 al uh, raportorului cu amendamentul oral. Cine e pentru? împotriva, se adoptă. 107 nu, decade, a fost adoptat 5 deci 108 acum. 108 e compatibil cu compromisul 5. Deci cine e pentru 108? Împotriva, se adoptă. 109. Cine e pentru? Împotriva? Respins. Compromisul 28. Cine e pentru? Împotriva? Se adoptă. 110. Cine e pentru? Împotriva? Se adoptă. 111. Decade, că a fost adoptat uh, compromisul 28, deci 112. Cine e pentru? Împotriva? Re- respins. 113 uh, retras, 114 al raportorului. Cine e pentru? Împotrivă se adoptă. 115. Cine e pentru? Împotriva Respins. 116. Cine e pentru? Împotriva. Se adoptă. 117. Cine e pentru? Împotriva. Respins. 118. Cine e pentru? Împotriva. Se adoptă. 119. Cine e pentru? Împotriva. Se adoptă. 120 acum. Cine e pentru? Împotriva. Se adoptă. 121. Cine e pentru? Împotriva. Respins. 122 raportorului. Cine e pentru? Împotriva. Respins. 123. Cine e pentru? Împotriva. Respins. 124. Cine e pentru? Împotriva. Respins. 125. Cine e pentru? Împotriva? Se adoptă. 126. Cine e pentru? Împotriva? Se adoptă. 127. Cine e pentru? Împotriva? Respins. Compromisul 6. Acum cine e pentru? Împotriva? Se adoptă. Trecem la 100. 129, care e compatibil cu compromisul 6. Cine e pentru 129? Împotriva? Se respinge. 100... 130 de cade. Trecem la compromisul 27. Cine e pentru? Împotriva? Se adoptă. Acum 132. Cine e pentru? Împotriva? Se adoptă. 133. Cine pentru? Împotriva. Respins. 120, 134. Cine pentru? Împotriva. Respins. 135. Cine pentru? Împotriva. Respins. O schimbare lingvistică la 136 nu se votează. 137. Acum cine e pentru? Împotriva. Respins. 138 pentru. Împotriva. Respins. 139 al raportorului. Pentru. Împotriva. Adoptat. Os... 140 acum. 140. Cine e pentru? Împotriva. Respins. 141. Cine e pentru? Uh, s-a solicitat vot electronic la 140. Am deschis votul electronic. 66 de cartele de vot și 64 de votanți. Am închis votul. Sunt 14 voturi pentru și 46 de voturi împotrivă, deci se respinge. Acum, 141, deci. Cine este pentru? împotriva, respins. 142 și 143 identice. Cine este pentru? Împotriva, se resping aceste două. Acum 144, cine este pentru? Împotriva, respins, 145 retras, 146, cât pe două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru? împotrivă, se adoptă. Bine, s-a solicitat să verificăm partea a doua la 146, am deschis votul electronic, 68 de cartele de vot, 61 de votanți, 62 de votanți, am închis votul. Și rezultatul 28 de voturi pentru, 32 de voturi împotrivă, deci și două abțineri, își deci respinsă partea a doua. Bun. Compromisul 25 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 147 uh, a fost retras și trecem la 149 și 150. Cine este pentru? Împotrivă. Uh, Respins acestea două. Acum avem un amendament oral 1 Cine este pentru? Împotriva? Se adoptă. 151 nu votăm, că e o schimbare lingvistică. 152, cine e pentru? Împotriva? Se adoptă. 153, cine e pentru? Împotriva? Respins. 154, cine e pentru? Împotriva? Respins. 155, cine e pentru? împotriva, respins. 156 și 157 identice. Cine este pentru? Împotriva, respinse. Compromis 8. Cine e pentru? Împotriva, se adoptă. Compromisul 7. Cine e pentru? Împotriva, se adoptă. Compromisul 9. Cine e pentru? Împotriva, se adoptă. Compromisul 10. Cine e pentru? Împotriva. Se adoptă. 166 acum. Cine e pentru? Împotriva. Respins. 167. Cine e pentru? Împotriva. Se adoptă. 168. Cine e pentru? Împotriva. Respins. 169. E caduc, pentru că am votat compromisul 10. Deci, 170 acum. Cine e pentru? Împotriva. Se adoptă. 171. Cine e pentru? Împotriva. Se adoptă. 172. Cine e pentru? Împotriva. Respins. 173. Cine e pentru? Împotriva. Se adoptă. 174. Cine e pentru? Împotriva. Respins. 175. E caduc și 176 la fel, 177 și ajungem la compromisul numărul 11. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. Și atunci trecem la compromisul 12 direct. Cine este pentru compromisul 12? Împotrivă. Cine este? Se adoptă. Compromisul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Acum 191. Cine este pentru? împotriva, se adoptă. 193, cine este pentru, împotriva, respins. Compromisul 14, cine este pentru, împotriva, se adoptă și trecem la 203. Cine este pentru 203? Împotriva, Se adoptă. Compromisul 18. Cine este pentru? Împotriva. Se adoptă. Și trecem la compromisul 16. Cine este pentru? Împotriva. Se adoptă. Compromisul 15. Cine este pentru? Împotriva. Se adoptă. 213. Cine este pentru? Împotriva. Respins. 214. Pentru. Împotriva. Se adoptă. Compromisul 17. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem la 223. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. 224. Compatibil cu 223. Cine este pentru? Împotriva? Se adoptă. 225 pe două părți. Prima parte. Cine este pentru? Partea a doua. Se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Uh, Împotriva? Nu știu. Cum, uh, hai să verificăm partea a doua cu vot electronic. Partea a doua la 225. Am deschis votul. 66 de cartele de vot și 66 de votanți. Am închis votul. Uh, cu rezultatul că 31 de voturi pentru, 35 împotrivă, deci respins. 226, acum cu amendament oral 3. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Compromisul 19. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Și atunci trecem la compromisul nu, la amendamentul numărul 11. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Acum compromisul 24. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Și trecem la compromisul 20. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Și atunci trecem direct la 21. Amendamentul 21. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Respins, cred eu. Acum 22. Cine este pentru? Împotriva? Respins. 23. Cine este pentru? Împotriva? Se adoptă. 24. Nu, deci 24. Cine este pentru? Împotriva? Se adoptă. 25. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 26. Deci Cine este pentru? Împotrivă? Respins. 27. Cine pentru? Nu spune președintele. Mă scuzați, e caduc pentru că am votat 24. Deci trecem la compromisul 26. Cine e pentru 26? Împotrivă? Se adoptă. Și trecem la compromisul 21. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 38 acum. Compatibil. Cine este pentru? Împotrivă? E, respins. 39 cu amendament oral, 4 cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 40 cine este pentru, împotrivă, respins. 41 cine este pentru, împotrivă, respins. 42 cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 43 uh, cine este pentru, Împotrivă se adoptă. 44. Cine, cine este pentru? Împotrivă se adoptă. 45. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. Președintele, eu am văzut că a fost adoptat, dar uh, nu toate mâinile erau ridicate, deci uh, verificăm cu vot electronic la 45. Am deschis votul. 66 de cartele de vot, 61, 66 de cartele, 62 de votanți. Am închis votul. 42 de voturi pentru, 19 împotrivă. Deci s-a adoptat. Și acum trecem la 46. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 47. Cine este pentru? Împotrivă? Nu știu, spune președintele. 47. Mm, eu aș spune să verificăm. Dacă nu, sau nu văd eu mâinile, sau nu le ridicați dumneavoastră. Deci am deschis votul la 47. 65 de cartele de vot, 62 de votanți. Am închis votul. Ei, da, ci, clar, e majoritate clară, dar dacă nu ridicați mâna, avem 56 pentru, 6 împotriva. Bine, o să-mi schimb ochelarii. Bine, 48 acum. Cine e pentru? Împotriva. Se adoptă. 49. Cine e pentru? Împotriva. Se adoptă. 50. Cine e pentru? Împotriva. Respins. 51. Cine e pentru? Împotrivă. Adoptat. A fost retras 52, votăm 53. Cine pentru? Împotrivă. Respins. 54. Uh, cine pentru? Împotrivă. Respins. 55. Pentru? Împotrivă. Respins. Compromisul 22. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Și acum ajungem la 60. Cine e pentru? Împotrivă. Uh, se adoptă. 61. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 23. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. Și ajungem la 66 acum. Amendamentul 66. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. 67. Cine e pentru? Împotrivă. Respins. 68. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. 69. Pentru. Împotrivă. Respins. 70 a fost retras. 71. Cine e pentru 71? Nu, președintele, îmi cer scuze, e, e caduc. Deci trecem la 74. Cine e pentru? Împotrivă. Respins. 75. 75, da. Votăm 75. Cine este pentru? Împotriva. Nu, trebuie să verificăm la 75. Am deschis votul electronic. 65 de cartele de vot. 63 uh, sunt votanții, 64. Am închis votul. Avem 53 de voturi pentru, 11 împotrivă. Deci se adoptă. Bun, 74 acum. Nu, spune președintele. 76. Cine este pentru 76? Cine este împotrivă? Se adoptă. Amendamentul numărul 1. Acum, cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 3. Uh, retras. Amendamentul 4. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 5 A raportorului. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Și acum trecem, avem o serie de voturi privind uh, un aviz al Comisiei INTA de Comerț Internațional. Deci primele sunt acoperite. Trecem la vot numărul 7. INTA numărul 7. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. INTA 8. Cine e pentru? Împotrivă se adoptă. INTA 10. Cine e pentru? Împotrivă se adoptă. 12. Cine e pentru? Împotrivă se adoptă. Deci, da, da, flotul a cerut cuvântul. Vă rog, doamnă. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să propun să uh, votăm paragraful alineatul 13 uh, al doamnei Desarnez. E vorba într-adevăr de agricultură, e adevărat, avem compromisul 11 pe problemele agricole, dar acest paragraf propune o abordare diferită care nu e incompatibilă. Deci propun să-l votăm. Da, președintele. Deci cer uh, intervenția raportorului, dacă e de acord. Vă rog, domnule Peion. Da, da, uh, de fapt am, am crezut că e acoperit, dar e adevărat că cu câteva nuanțe, deci oricum a fost adoptat în unanimitate la INTA, deci eu sunt uh, pentru. Să putem să-l votăm, aș spune. Bine. Deci INTA 13. Cine e pentru? Inta 13. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Inta 15. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Acum trecem la I3, voturi pentru avizul I3, Comisia de Cercetare. Deci, I3-1, cine e pentru? Împotrivă. Respins. I3-2, cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. Și trecem la I3 9. Cine e pentru I3 9? Împotrivă se adoptă. I3 10. Uh, Cine e pentru? Împotrivă se adoptă. I3 13. Cine e pentru? Împotrivă se adoptă. I3 14. Cine e pentru? Împotrivă se adoptă. Da, s-a cerut verificare la IT, ITRE 13. Bine, orice e posibil. Am deschis votul electronic la ITRE 13. 66 de cartele de vot, 63 numărul de votanți, am închis votul. Am închis votul. 37 pentru, 26 împotrivă, deci se adoptă. Bun, I314, cine e pentru? Împotrivă, se adoptă. I315, pentru. Împotrivă, se adoptă. I316, pentru împotrivă, se adoptă. Bun, și cu asta am ajuns la votul final, vot electronic, am deschis votul. 67 de cartele de vot, 64 este numărul de votanți, am închis votul. Bun, au votat 65 uh, de persoane până la urmă. cum se cheamă? Vabbè, elettronico lo controlla. 58 a 7. Deci, rezultatul este 58 pentru, 6 împotrivă. Uh, raportul a fost adoptat și felicitări raportorului. Vă rog, puteți să vă luați cartelele. Am încheiat uh, cu voturile. La ora 11 și jumătate avem audierea comisarului Fule. Onorevole Brock, a facoltà di intervenire. Da, domnule Brock, aveți cuvântul. Domnule președinte, și în cazul acestui raport am solicitat o eh, creștere substanțială a mijloacelor financiare pentru perioada următoarelor eh, perspective financiare. Eh, îmi pare că trebuie să spun că am impresia că la fiecare raport cerem deja automat acest lucru. Dacă dacă vom cere la fiecare raport o creștere a mijloacelor financiare, atunci cred că vom pierde din uh, credibilitate. Deci uh, trebuie să rămânem coerenți, domnule președinte, în solicitările noastre. Mulțumesc. Contributul de onorevole Broc. Mulțumesc, domnule Broc. Deci, reluăm uh, ședința la orele 11 și jumătate cu audierea domnului comisar Füle.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 pentru că avem o întâlnire foarte interesantă acum, un schimb de opinii cu prietenul nostru și colaboratorul nostru, deși nu are aceeași funcție cu noi, este comisar, comisar responsabil cu extinderea, domnul Ștefan Füle, care recent a efectuat o vizită în Caucazul de Sud la începutul lunii aprilie și uh, săptămâna trecută s-a deplasat în Ucraina. Uh, în numele uh, tuturor uh, vreau să spun că apreciem foarte mult faptul că dânsul colaborează atât de bine cu comisia noastră și cu Parlamentul în general pe care îl reprezentăm noi și că a venit astăzi aici pentru a uh, ne prezenta imediat rezultatele vizitelei domniei sale pentru că și mai ales în legătură cu temele uh, privitoare la evoluțiile din aceste țări. Au fost alegeri în Ucraina, știm, dar în general în legătură cu relațiile între Uniunea Europeană și aceste țări. Comisia noastră urmărește cu atenție procesul de negocieri pentru noile acorduri de asociere cu Ucraina și demararea celor cu țările din Caucaz. În această după-amiază, domnul doctor Mingarelli, din partea Comisiei Europene, va veni aici să ne prezinte uh, starea, evoluția acestor negocieri. Deci aș dori să invit uh, colegii să ne concentrăm uh, asupra situației politice din țările anterior citate, inclusiv în lumina raportului din proprie inițiativă pe care colegul nostru, domnul Kirilov, l-a elaborat și pe care l-am adoptat de curând. Nu mai vreau să pierd timpul și, și cu mare plăcere vă invit să vă ascund domnule comisar. Thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru faptul că ați subliniat că nu e vorba de un eveniment ad hoc sau izolat, uh, ci face parte dintr-un acord, dintr-o înțelegere pe care am avut-o încă de la începutul mandatului, o interacțiune foarte bună, puternică între Parlament și Comisie. Domnule președinte, onorabili membri, dragi prieteni, este o plăcere și onoare pentru mine să împărtășesc cu dumneavoastră impresiile unor călătorii recente efectuate în Caucazul de Sud și în Ucraina în această lună. Încep cu Caucazul de Sud, dacă îmi permiteți. Doresc să avem acest schimb de opinii după propria dumneavoastră uh, deliberare și adoptare a raportului privind Caucazul de Sud, așa cum a spus uh, raport al domnului Kirilov. Uh, sunt încrezător că uh, o serie de recomandări din raport uh, se potrivesc cu ceea ce eu însumi îmi doresc. Însă am auzit un mesaj destul de puternic în călătoria mea în Caucasul de Sud adresat Europei. Uh, Guvernul, președintele, parlamentarii, societatea civilă au spus același lucru într-un, într singur glas și anume că doresc o, o relație mai aprofundată, mai bună cu întreaga Uniune Europeană. Mesajul meu în capitalele celor trei țări vizitate este următorul și anume că Uniunea Europeană este gata să accelereze cooperarea în anumite domenii foarte concrete acolo unde o relație mai puternică poate să aibă un impact real asupra vieții cetățenilor din regiune și din Europeană. Anul trecut am lăsat parteneriatul răsăritean și sper că acest mecanism va putea să dea roade în mai multe aspecte. În primul rând, uh, relația noastră cu țările din Europa de Est. De exemplu, cu Ucraian, Ucraina am negociat uh, un acord de cooperare acum ceva vreme și de asemenea și un acord cu Moldova care va demara în 2010 și va continua foarte, foarte rapid apoi. Uh, există astăzi directive speciale pentru acordurile de asociere cu aceste țări și pentru uh, Uh, ca cazul de sus, aceste instrumente vor fi prezentate foarte curând la Consiliul Ministrilor. Iată ce face Uniunea Europeană pentru pregătirea negocierilor. Aceste acorduri vor permite o asociere um, politică a um, Caucazului de Sud față de valorile și obiectivele Uniunii Europene. Și Bineînțeles că știu care este și rolul Comisiei dumneavoastră în Parlament în acest sens. Prin aceste acorduri de asociere, Europa ă, permite stabilirea unor zone absolut concrete de liber schimb. Este și o oportunitate imensă pentru acele țări din Caucazul de Sud care au îndeplinit condițiile de intrare în OMC. Astfel de acorduri pe care eu le numesc acorduri de integrare economică vor permite accesul pe noi uh, piețe pentru agricultori, pentru consumatori și vor permite noi fluxuri de investiții, dar nu e vorba numai de acorduri de liber schimb, ci mult mai mult. E vorba uh, o aliniere mult mai profundă a tot ce înseamnă achi uh, pe piața internă uh, comerț, deci aliniere la politicile europene. Problema vizelor și facilitarea mobilității persoanelor uh, sunt domenii unde partenerii din Caucazul de Sud doresc mai multe din partea Uniunii Europene. Uh, cetățenii se confruntă cu presiuni zilnice în acest sens și procedurile par greoaie. Facilitarea vizelor și readmisia, acordurile de readmisie pentru Georgia au fost negociate cu succes. Georgia va putea în curând să aibă um, taxe de viză mai scăzute, reguli mai simple pentru Georgia, Armenia și Azerbaijan. Um, am avut și vom dori Uh, discursi, discuții uh, similare care să faciliteze călătoria oamenilor, persoanelor. Este foarte clar că ni se cere multe din partea partenerilor noștri din Caucazul de Sud, dar și Uniunea Europeană are cerințe pentru aceste țări, astfel încât legislația lor să fie um, suficient de e, puternică ca și capacitatea administrativă și să le permită să obțină rezultatele scontate. Am întâlnit, am întâlnit lideri politici în cele trei țări și întotdeauna am spus că răspunderea pentru reformele interne și pentru întărirea democrației și statului de drept uh, aparțin în întregime guvernelor și clasei politice uh, din aceste țări. Uniunea Europeană poate să aducă asistență financiară pentru a ajuta aceste țări să îndeplinească obiectivele, în special prin uh, acorduri de întărire instituțională și capacitatea instituțională care sunt uh, uh acum uh, puse pe picioare. Stimați parlamentari, aceste țări și parteneriatele, acordurile de parteneriate pot să ducă la uh, accelerarea reformelor și uh, la o integrare mai aprofundată și a, sau asociere cu Uniunea Europeană. În Armenia am îndemnat toți liderii politici să accelereze reformele și, de asemenea, să accelereze procesul uh, de rezolvare a unor situații conflictuale uh, din urma alegerilor din martie 2008. Astfel, pentru a se putea debloca întregul potențial al societății. Uh, iată, cu alte cuvinte, problema drepturilor omului care a fost pe agenda noastră de discuții în ceea ce privește politica și situația politică din Georgia și alegerile locale care se pregătesc pentru luna mai. Am avut ocazia să mă întâlnesc cu reprezentanții majorității și uh, de la guvernare și cu opoziția și am subliniat importanța unor standarde electorale înalte, importanța pluralismului politic al unei societăți civile uh, vii, tot atâția factori care consolidează democrația și democratizarea. Cu alte cuvinte, ei trebuie să rezolve uh, o aparentă lipsă de sinergie între, pe de o parte, forțele democratice sau forța democrației și tot ce înseamnă includerea societății în aceste eforturi. În Azerbaijan am împărtășit uh, ambițiile elitei politice de a se uh, implica într-o uh, cooperare accentuată cu Europa dincolo sau mai mult decât acordurile energetice am, ne-am pus de acord, acord asupra faptului că energia, într-adevăr, împinge înainte această cooperare, însă e nevoie de mai mult pentru modernizarea acestei țări, pentru diversificarea ramurilor economice și pentru a întări viața uh, în regiuni și provincii. De asemenea, am cerut o mai mare democratizare și am uh, subliniat importanța drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Am discutat atât cu președintele cât și cu ministrul de externe um, o idee foarte interesantă privind un parteneriat uh, special cu Azerbaijanul. Uh, în această călătorie în Caucazul de Sud am întâlnit și efectele tensiunilor și conflictelor regionale și uh, ale conflictelor militare asupra vieții oamenilor. Uh, am avut ocazia să vorbesc cu persoanele strămutate pe plan național în Georgia și în Azerbaijan și mi-am dat seama uh, ce muncă grea are Comisia de Monitorizare a UE uh, în jurul capitalei Tbilisi. Cred uh, că profilul meu mi-a permis să uh, înțeleg mai bine cu ce se confruntă oamenii din Caucazul de Sud. Conflictele au bântuit în această regiune de mult prea multă vreme și în discuțiile purtate am spus că Uniunea Europeană dorește o stabilizare a, regi a regiunii, uh, precum și prosperitatea acestei uh, regiuni. Ceea ce privește procesul de normalizare Turcia-Azerbaijan, au apărut o serie de evoluții recente, săptămâna trecută, Armenia, Turcia, și mă bucur că Armenia uh, se află pe bunul, drumul cel bun la Nagorno-Karabakh. Uniunea Europeană dorește să-și intensifice eforturile de menținere a păcii, iar în ce privește Georgia, este clar că acordurile sau discuțiile de la Genente în acest moment uh, necesită ca toată lumea să se așeze la masa de discuții. Uh, avem nevoie de rezultate concrete dincolo de măsurile de prevenire a conflictelor. Strategia cu Georgia se bazează pe așa numita, anga, numitul angajament prin cooperare și vorba de o serie de inițiative susținute de Uniunea Europeană. Acum, Ucraina. Am vizitat Kievul săptămâna trecută. Am avut o serie de contacte foarte utile și constructive cu președintele, prim-ministru, membrii ai opoziției, membrii ai uh, întreprinzătorilor și ONG-uri și uh, ne-am întâlnit odată cu, de asemenea odată cu inaugurarea președintelui Ianucovici în luna februarie, iar președintele Ianucovici a venit pe 1 martie în vizită la Bruxelles și am discutat cu el și atunci. Am spus și am subliniat că doream să îl întâlnesc pe președintele adunării parlamentare, precum și o serie de președinței comisiilor parlamentare, inclusiv domnul Boris Tarasiu, care este șeful sau președintele Comisiei Parlamentare de Integrare Europeană și co-președinte al, uh, al Comitetului sau Comisiei de Cooperare Ucraina Parlamentul European. Vizita a venit la momentul potrivit, într-adevăr, pentru că a coincis atât cu pregătirile guvernului pentru lansarea de reformă, uh, reforme care vor fi lansate în iunie și anunțarea acord, unui acord privind uh, gazul cu Rusia și privind zona Sevastopol. Am prezentat uh, părții ucrainiene o listă de reforme pe care ei trebuie să le efectueze și care să le permită într-adevăr, să continue parteneriatul cu Uniunea Europeană. Această listă se referă, printre altele, la forme de politici, macroeconomie stabilizată, comerț, mobilitate și energie. Această listă a fost pusă la punct de mai multe directorate generale în urma unor discuții uh, avute la Consiliul Afaceri Externe și o să vă transmit și dumneavoastră, domnule președinte, acest document, pentru că este important să aveți această matrice și să înțelegeți că, de fapt, e vorba de două liste care au fost fuzionate. Lista reformelor necesare de, în, Euro, în Ucraina și, în paralel, lista uh, stimulentelor Uh, pentru reformă din partea Uniunii Europene. Uh, iată, e vorba de un ghid și o orientare care ne poate permite să vedem cum guvernul într-adevăr uh, face ce spune că face, ce face, nu numai vorbe și nu fapte, sau invers. Această matrice este un instrument care să permită guvernului să-și pună la punct programul de reforme și să avanseze pe calea acestor reforme. De asemenea, va permite ancorarea Ucrainei în procesul mai larg de integrare european, uh, în Uniunea Europeană, bazându-se pe instrumente cum ar fi acordurile de asociere. Uh, această matrice ne dă un instrument de ghidare și orientare uh, europeană care uh, merge dincolo de acordul de asociere și această matrice nu este ceva paralel față de negocierea acordului respectiv. Este, într-adevăr, un instrument comun pentru toată lumea care ne permite să ne asigurăm că procesul de reformă din Ucraina și, pe de altă parte, agenda Uniunii Europene pentru această țară sunt două procese absolut compative, nu numai într-o fază, într fază incipientă, ci și chiar în faza uh, de implementare. În ceea ce privește acordul de asociere, s-a exprimat dorința ca acesta să se semneze în 2010, dorința vie și știți, poate că uh, ne-am proiectat deja în anul 2011 și președintele Barroso și Ianucovici au confirmat acest calendar pe 1 martie. Am spus că mai sunt multe de făcut, în special în ceea ce privește reformele uh, profunde în, uh, ref, uh, din Ucraina, dar negocierile, bineînțeles, că trebuie să fie angajate cât mai curând posibil. În ceea ce privește vizele, am spus că Comisia are o abordare tip foaie de parcurs, însă Ucraina trebuie să facă mai mult de partea sa. Am avut o inițiativă, o discuție inițială constructivă foarte bună cu miniștrii afacerilor externe din Uniunea Europeană, însă ea trebuie să continue și sperăm că vor fi progrese până în ajunul summitului Uniunea Europeană-Ucraina din această toamnă. De asemenea, am subliniat importanța uh, caracterului inclusiv al acestor măsuri și implementarea măsurilor dincolo de clivajele politice și spre beneficiul întregii societăți. Liderii opoziției și-au exprimat uh, angajamentul de a susține toate reformele menite să ajute țara să intre în Uniunea Europeană și a fost important să auzim acest lucru nu numai de la domnul Boris Tarasiuc, ci și de la fosta prim-ministră Timoșenca am transmis această matrice, copii ale ele liderilor, liderilor opoziției și am spus că e important să colaborăm foarte strâns în cadrul Parlamentului pentru implementarea agendei de reforme. Iată, domnule președinte, foaia despre care vorbesc. Am auzit că s-a semnat un nou acord privind gazul cu Rusia și, de asemenea, ceva legat de e, flota rusă care este staționată în Sevastopol, la Marea Neagră. Aceste e, chestiuni sunt destul de controversate și multă lume se opune, trebuie să știți acest lucru. Ceea ce privește poziția guvernului, am înțeles că renegocierea acordului privind gazul sau contractului de gaz care a fost semnat anul trecut în ianuarie a avut scopul de a asigura stabilitatea economică a Ucrainei. Și tocmai acest nou acord uh, îi permite Ucrainei să aibă un buget pe 2010 și să relanseze discuțiile cu FMI privind acordul stand-by. Însă liderii opoziției critică acest nou acord uh, privind baza de la Marea Neagră și justifică aceasta prin încălcarea suveranității. În ceea ce privește gazul, acordul va fi evaluat și am subliniat acest lucru la Kiev de Uniunea Europeană. Însă vor fi mai multe criterii. Nevoia asigurării aprovizionării, apoi principiul predictabilității și a transparenței și, în sfârșit, nevoia de a reabilita și moderniza conductele de tranzit, conductele de gaz și sistemul respectiv. Uh, am spus că e vorba de o decizie care aparține în mod suveran Ucrainei și avem un cadru constituțional foarte clar în acest sens. M-am întors din această călătorie cu mai multe uh, reflexii. Noua administrație ne-a transmis un mesaj foarte clar în ceea ce privește angajamentul în procesul de integrare în europeană și reformele aferente. Uh, și vom vedea ce se întâmplă și în luna iunie, dacă se vor traduce în fapte aceste reforme. Pe lângă matrice, mai există și alte instrumente, cum ar fi calendarul privind acordul de asociere, care ne permit să vedem și să judecăm ce promisiuni vor fi uh, însoțite și de rezultate. Iată care au fost uh, și care vor fi prioritățile mele în următoarele luni. În al doilea rând, Uh, este foarte clar că Uniunea Europeană trebuie să continue dialogul cu Uniunea Europeană în momentul în care această țară implementează într-adevăr reforme. Această listă este um, un exemplu a ceea ce poate face în mod pozitiv Ucraina în acest sens. E vorba de diverse domenii, economie, sistem financiar, dar e nevoie de reforme și în ceea ce privește mobilitatea și o mai mare integrare economică în Uniunea Europeană. În sfârșit, este important să conlucrăm nu numai cu guvernul, ci și cu alți actori cheie, inclusiv Parlamentul European, membrii ai opoziției, întreprinzători, firme și reprezentanți a societății civile, tot aceasta în vederea integrării în Uniunea Europeană. Aceasta ar trebui să fie un proces care să includă pe toată lumea. Am fost încurajat de angajamentul opoziției de a susține reforme care să uh, ducă pe calea reformelor pro-europene. În ceea ce privește cele două vizite în Caucazul de Sud și în Ucraina și în general privind această regiune în ansamblul său, consider că Parlamentul European și Comisia dumneavoastră și uh, Comisiile parlamentare de cooperare au un rol aparte de jucat și iată de ce sunt recunoscător pentru că am ocazia să vă um, informez astăzi privind <clears throat> misiunile mele în regiune. În ceea ce privește sau în lumina experiențelor din anii trecuți, Comisia va continua să monitorizeze evoluțiile din aceste țări și regiuni și aceasta în vederea implementării politicii europene de vecinătate. Acest raport prin vecinătatea va fi un indicator uh, privind progresele, dar și punctele slabe, domeniile în care mai trebuie făcute ceva. Sunt nerăbdător să mă întorc din nou la Parlament pe 17 mai, la câteva zile după ce va fi publicat raportul, care este deja pe pagina Parlamentului. Vă mulțumesc! Grazie, comisario. Stato... Mulțumesc, domnule comisar. A fost o întâlnire. A fost o, o, o prezentare foarte interesantă. Acum sper că și dezbaterea va fi la fel de interesantă. Che ha uh, esposto così eh... Vă mulțumesc pentru uh, faptul că ați uh, prezentat acest, uh, ați făcut o prezentare atât de analitică. În primul rând aș da cuvântul domnului raportor uh, în uh, problema cazului de Sud, domnului Kirilov, pentru 3 minute. Mulțumesc. Thank you very much, Mr. Chairman. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar Füle. mai întâi permiteți-mi să-mi exprim aprecierea pentru aceste vizite și discuții pe care le-ați avut uh, în trecutul recent ca raportor pentru Caucazul de Sud, sigur că am avut deja unele informații despre aceste vizite precoce și am primit și reacția pozitive uh, în urma acestor reacții, pentru că um, aceste vizite demonstrează interesul deosebit al uh, Uniunii Europene de a se angaja în cooperarea cu statele din regiune. Știți că multă vreme nu am avut o prezență deosebit de puternică în zonă și toate uh, semnele și semnalele uh, pe care le primim ne ajută să ne reactivăm uh, în plan politic. Eu cred că vizita noastră în cele trei state din Caucazul de Sud reprezintă o oarecare promisiune pentru aceste state că vom dezvolta relația noastră cu aceste țări și că vom contribui la stabilizarea lor. Sigur, eh, este importantă și democratizarea, dar pe lângă aceasta este și important să avem, eh, să dezvoltăm relațiile noastre cu aceste țări. Probabil ați observat că fiecare stat este foarte special, dar că de fapt interesul nostru este să le tratăm în mod egal, să le tratăm împreună și să le încurajăm să colaboreze una cu cealaltă pentru a contribui și astfel la stabilitatea regiunii. Ceea ce mă îngrijorează și sper că sunteți de acord cu mine este că cele două conflicte, atât cel între Georgia și Rusia, care, care, care a erupt uh, uh, fără să fi putut noi uh, preîntâmpina acest lucru. Dar și celălalt conflict din regiunea Nagorno-Karabakh solicită o atenție și implicare activă din partea noastră. În această comisie am discutat în ce măsură putem contribui printr-un mandat uh, concret la progresul uh, discuțiilor. Pentru că tratatul de la Lisabona nu ne mai permite să, uh, să stăm, asistăm pasiv la ce se întâmplă. Aceste două conflicte, din păcate, au, au o umbră foarte lungă care nu vizează doar chestiuni de ordin economic, ci și uh, aspecte ce țin de progresul democratic. În, încăr, în încheiere, domnule comisar File, cred că avem nevoie ca doamna Ashton, în altul reprezentant, să se deplaseze personal în această regiune și să marcheze astfel un nou semnal pe care vrem să-l oferim regiune. Mulțumesc! Mulțumesc acum. Are cuvântul domnul Kovacev pentru două minute. Thank you very much, uh, President. Uh, Commissioner, thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, uh, domnule comisar, pentru vizita pe care ați desfășurat-o în Caucazul de Sud și vă mulțumesc și pentru faptul că colaborați așa de bine cu Parlamentul European. Am și am unele comentarii în legătură cu situația din, de eh, fapt, relația dintre Azerbaijan și Armenia. A, Turcia a, s-a folosit de acest eh, conflict pentru a bloca eh, din nou negocierile cu Armenia. Știm ce s-a întâmplat uh, acum 5 ani și săptămâna trecută am comemorat acele evenimente teribile Eh, să ținem cont de faptul că Turcia este o țară candidată, eh, atât Azerbaijan cât și Armenia încearcă să obțină un eh, acord de asociere și atunci întrebăm cum ar putea Uniunea Europeană să intervină mai activ, într-un sens pozitiv, evident, pentru a soluționa acest conflict între Armenia-Azerbaijan pe de-o parte și Armenia-Turcia pe altă parte. Sunt și raportor în umbră pentru acordul de asociere cu Ucraina din partea PPE uh, și de aceea vă întreb uh, că uh, Dumneavoastră a spus într-un discurs ținut într-o universitate din Ucraina că 90% din politicile, din, din, din curentele politice din Ucraina sunt Eh, în favoarea apropierii de Uniunea Europeană, dar în, eh, mai recent eh, mai recent observăm și o foarte puternică apropiere de Rusia și de aceea vă întreb, credeți că acești 90% vor crește sau mai degrabă se vor reduce în viitor? Mulțumesc. Onorevole Thaler, per două minute. Mulțumesc acum are cuvântul domnul Thaler pentru două minute. Presidente, Gospod minister, rad bi vam čestitil za vašo aktivnost. Mislim, da je izredno pomembno, da Evropska unija. Domnule președinte, domnule comisar, domnilor ministri, eu vă mulțumesc pentru implicarea noastră activă. Cred că Uniunea Europeană trebuie să se implice în această parte, zonă marginală a Europei. Acum patru zile am avut o întâlnire la Tbilisi a 12-a reuniune uh, a uh, grupului nostru, am uh, adoptat niște decizii, am formulat recomandări și am avut și o astfel de reuniune cu Azerbaijanul în decembrie și urmează să avem și cu Armenia apropierea acestor trei strate de Uniunea Europeană eh, este un fapt eh, care este susținut de interesul eh, celor trei state în acest sens. Aș avea în acest context o întrebare care are legătură cu recentele conflicte din această regiune. Mă refer la conflictul dintre Rusia și Georgia, cum apreciați situația prezentă uh, în ce privește negocierile de la Geneva și cum, unde vedeți că ar putea să existe o implicare și mai activă a Comisiei Europene în uh, efortul general uh, de orientare a acestor negocieri spre un succes? cred că putem să apreciem ca extrem de lăudabile eforturile misiunii de observare, de monitorizare a Uniunii Europene în această regiune, care uh, uh urmărește îndeaproape și de la fața locului evoluția problemelor. Credeți că există posibilitatea ca această misiune pe care avem în regiune să poată avea și acțiuni transfrontaliere? Mulțumesc! Mulțumesc și ai cuvântul acum domnul Van Dalen pentru două minute. Would like to ask Commissioner Fülle uh, on his visit to the Ukraine. Ukraine... Mulțumesc, uh, domnule uh, comisar Fila, pentru intervenția dumneavoastră în Ucraina. Ucraina când este pro-europeană, când este pro-Rusia. Iată că guvernul actual nu mai consideră că NATO ar fi o opțiune pentru securitatea sa dar decizia privind uh, admiterea flotei rusești uh, în Marea Neagră arată că um, că de fapt este întotdeauna nevoie de o contragreutate la o măsură de genul celei de apropiere de Uniunea Europeană. Știm că uh, în plus, estul și vestul Ucrainei sunt foarte diferite. De aceea vă întreb, aveți aveți impresia și noastră că Ucraina este într-adevăr divizată în ce privește viitorul său sau perspectivele de viitor? Parola. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Schulz pentru două minute. Ja, Comisar Fülle, Sie haben... Domnule comisar Fülle, ați vorbit uh, doar foarte scurt despre conflictul actual care a divizat uh, și mai mult o țară și până acum uh, divizată. Mă refer la prelungirea uh, acelui acord militar cu Rusia pe o perioadă de 25 de ani, care permite Rusiei să staționeze în Marea Neagră flota. Nu credeți că acest, acest acord uh, blochează, practic, pe termen mediu până la lung, aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană? Mulțumesc și acum doamna Andrichiene, are cuvântul două minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi aici și pentru că ne-ați informat în legătură cu misiunile dumneavoastră în aceste patru țări din vecinătatea UE. Uh, întrebarea mea se va referi la Ucraina. Aș vrea să văd ce părere aveți dumneavoastră uh, nu o informație, ci evaluare în legătură cu decizia Parlamentului uh, ucrainean de a extinde prezența flotei ruse la Sevastopol pentru încă 25 de ani, după 2017. Și să uh, prelungească acest contract cu flota rusă cu încă 5 ani. Uh, Știți că ieri uh, s-au petrecut agitații în Parlamentul European și pe străzile Chievului ieri. Știm și că Duma rusă a ratificat aproape unanimitate cu, cu o majoritate de 98% acest nou contract de închiriere. Ce credeți că, ce impact credeți că va avea acest acord pentru suveranitatea ucraineană? Și de asemenea, domnule uh, comisar, cum credeți că va afecta perspectivele euroatlantice ale Ucrainei? Grazie, onorevole. Mulțumesc, doamna Andichene. Și acum, domnul și are cuvântul două minute. Dziękuję bardzo. Chciałem wypowiedzieć się polemicznie, jeśli chodzi o Pana opinię w sprawie tej... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să... Întrebarea mea se referi la acordul de aprovizionare cu gaz. Nu este vorba de un acord care să confere un, un unui stat un anumit avantaj uh, a fost uh, practic un fel de troc și nu a fost vorba de bani până la urmă. Pe timp, pe timp de 20 de ani Ucraina va avea totuși gaz la preț redus, va dispune de furnizare de gaz la preț redus, e vorba de 40 de miliarde de dolari, dar uh, practic, după cum spuneam, nu e vorba de bani până la urmă. și mm, acest acord nu va produce o reformare a pieței gazului în această piață. De asemenea, aș vrea să vă întreb uh, ce părere aveți de rolul pe care va juca de acum înainte opoziția. Am văzut ce s-a întâmplat ieri în Parlamentul uh, ucrainean. Uh, lucrurile care s-au întâmplat acolo nu prea avea nimic de face cu, dem- cu o democrație adevărată <clears throat> Uh, și eu am deținut cu domnul președinte Ianucovici și uh, cu o serie de reprezentanți ai noilor autorități și nu știu dacă nu cumva suntem prea optimiști. Poate scenariul pe care îl vedem noi, poate vedem lucrurile prea roz. Pentru că guvernul probabil că și are propria sa agendă de suveranitate, dar nu trebuie să uh, uităm de problemele existente. Mulțumesc, spune președintele. Are cuvântul doamna Iaten Machi, raportare pentru Azerbaijan. Două minute. Thanks you. I also visited. Mul mulțumesc, m-am deplasat și eu în uh, regiunea Caucazului de Sud. Știu și eu că există speranțe în acea regiune privind cooperarea cu Uniunea Europeană, însă aș avea două îngrijorări principale. În primul rând, mă refer la situația cu Nagorno-Karabahul și mă întreb dacă Uniunea Europeană nu ar putea fi mai activă în această problemă. Pentru că acum doar statele membre, de exemplu, uh, se implică, dar nu Uniunea Europeană în ansamblu. Nu știu de ce stau lucrurile așa și care credeți că ar fi viitor, cum s-ar putea schimba lucrurile pe viitor. Și o altă problemă, Azerbaijanul va avea alegeri parlamentare în viitorul apropiat, se vor desfășura alegeri parlamentare. Mă întreb dacă Uniunea Europeană poate să aibă o influență pozitivă aici. Știu că e dificil, e o țară suverană, sigur. Dar organizațiile non-guvernamentale uh, uh, sunt, uh, nu au o poziție foarte puternică și nici opoziția nu are o poziție foarte puternică și am înțeles că se vor desfășura acolo alegeri, însă nu știu cât vor fi de democratice. Deci nu, nu știu dacă îmi puteți spune ceva în legătură cu asta, dacă Uniunea Europeană ar putea fi mai activă aici, să se implice. Mulțumesc, mulțumesc doamnă și acum în încheierea dezbaterii. O Iuland pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea două comentarii și o întrebare. pentru Domnul comisar, în primul rând îi mulțumesc pentru această prezentare exhaustivă. Primul comentariu se referă la acordul de la Harkov sau tratatul de la Harkov și pe mine mă îngrijorează foarte mult consecințele acestui tratat uh, pentru viitor. Că pe de o parte Experiența noastră ne arată faptul că Kremlinul poate să-și încalce acordurile semnate și deci nu este neapărat uh, garantată furnizarea cu gaz. Flota se află în Sebastopol, dar uh, v-aș întreba ce credeți despre posibilele implicații în materie de securitate asupra Uniunii Europene, pentru că Uniunea Europeană are um, frontieră la Marea Neagră. <clears throat> Și cel de-al doilea comentariu al meu se referă la acordul de facilitare a vizelor și aș uh, vrea să vă încurajez eforturile, să uh, continuați eforturile în acest domeniu cu țările, mai ales cu țările din Caucazul de Sud. Știu din proprie experiență, din țara mea, în Estonia, încă și acum 10 ani, uh, cetă, uh, nu, cetățenii, europeni, uh, cetățenii estonieni nu puteau circula liber în, în vestul Europei, deci vă încurajez să continuați eforturile și aici am citit ceva interesant, că veți discuta un parteneriat special cu Azerbaijanul, ați negoci, dacă, dori, dacă puteți să ne dați mai multe detalii în legătură cu acest acord. Mulțumesc! Da, încă o întrebare spune președintele, dar chiar ultima. Domnul Ungureanu, un minut. Uh, grazie, signor Presidente. Uh, you've touched, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Ați vorbit despre problema regimului de vize și importanța pentru parteneriatul oriental. Se pare că doriți întâi să dați vize rușilor înainte de toate. Puteți să confirmați aceste speculații? Și, în al doilea rând, ce se întâmplă cu acordul între Ucraina și uh, Rusia? Da, e poate o chestiune de suveranitate, dar poate nu asta este totul, pentru că Grecia, Bulgaria, România sunt țări Uniunea Europeană. Așa că ce impact ar putea avea acest acord între Rusia asupra regiunii uh, Mării Negri și securității ei? Vă mulțumesc! Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Ungureanu, și acum are cuvântul domnul comisar uh, până la încheierea reuniunii noastre, până la 12 și jumătate. Aveți nouă întrebări la care să răspundeți. Uh, deci veți avea nevoie de timp. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Mulțumesc uh, onorabililor membri ai Parlamentului, domnului Kirilov. În ce privește observațiile făcute de dânsul, trebuie să spun că echipa uh, pe care am condus a fost una post-Lisabona. Am avut onoarea să o conduc și am avut, colaborat uh, strâns cu cei din echipa respectivă Uh, într-o formulă cât mai lărgită, încercând să vorbim nu numai despre politicile comunitare, ci și uh, să integrăm cât mai multe elemente de aici, de la Parlamentul European. În ceea ce privește întrebările domnului Kirlov în ce privește conflictul Armenia-Azerbaijan, ce poate face Europa aici, au fost întrebări de acest tip și din partea altor membri ai Parlamentului. Ehm, logica aici este una cât se poate de limpede. După tratul de la Lisabona, intrarea în vigoare ehm, a acestuia, dorim un rol global mai important al Uniunii Europene, să vorbim cu un singur glas în ce privește politica externă. Uh, și trebuie să jucăm un rol mai mare. Și uh, ați vorbit despre, sau știm foarte bine ce și-a propus uh, doamna Ashton. Nu putem să vorbim despre acest rol sporit fără a lua în calcul dimensiunea văcinătate. Uh, avem astăzi toate instrumentele pentru a face acest lucru? Probabil că nu. Uh, e foarte bine, există multe instrumente, multe aspirații, mai ales în aceste țări. Este foarte bine. Uh, doamna Ashton are toată bunăvoința și voința și ambiția, însă nu are toate, ambiția, însă nu are totul la dispoziție ca instrumente. Așa că, de exemplu, sfârșit de acțiune externă, așa că va trece ceva timp până când Uniunea Europeană va putea, într-adevăr, să joace acest rol sporit. Nu înseamnă că nu facem tot ce este posibil astăzi. Facem ce este, tot ce este cu putință. Și mă refer, de exemplu, la Nagorno-Karabakh și la uh, uh clădirea încrederii acolo. Există o serie de măsuri la fața locului uh, și noi încercăm să combinăm diverse instrumente de politică externă și așa mai departe. Efectele se fac deja resimțite în zonă. Nu trebuie să ne așteptăm la miracole, însă încetul cu încetul vom avea într-adevăr un rol mai mare în regiune din partea Uniunii Europene uh, și nu numai pe partea vecinătate, ci și în ce privește rezolvarea conflictelor. Domnule Kirilov, 90% din alinierea cu politica externă. E un citat, poate, nu tocmai exact. E vorba de declarații, ehm, comunicate de presă. Într-adevăr, 90% din declarațiile Uniunii Europene au primit și girul părții ucrainiene, semnătura lor nu înseamnă că asta înseamnă 90% alinierea pozițiilor între cele două părți. Și acum, în ceea ce privește prelungirea uh, staționării flotei rusești la Sevastopol, rămâne de văzut. Um, noi analizăm cu atenție situația. Acum, uh, domnule Thaler, ne-ați întrebat despre negocierile de la Geneva o să vă spun foarte clar că trebuie să continuăm cu aceste negocieri de la Geneva și mai mult decât atât trebuie să le lărgim uh, unghiul uh, și să mergem dincolo de problema prevenirii conflictelor. Am vorbit despre eventualitatea unei uh, misiuni uh, în Georgia din partea Uniunii Europene care să își implementeze într-adevăr mandatul, pentru că uh, acolo e vorba deocamdată de o graniță administrativă și lucrurile trebuie să se întâmple de ambele părți uh, la fel. Uh, misiunea încă nu este activă așa cum am dorit eu, se va întâmpla acest lucru, însă e important să conlucrăm cu partea rusă astfel încât Uh, uh, rușii să își îndeplinească toate obligațiile care le vin prin acordul de încetare a focului și nu toate aceste obligații au fost până acum îndeplinite în totalitate. Domnule Balen, m-ați întrebat despre impactul asupra securității a uh, dimensiunii ce echilibru se va găsi. Rămâne de văzut. Uh, nu ne găsim decât în a doua zi după semnarea actului respectiv. Vom vedea cum va evolua relația. Am primit asigurări din partea uh, președintelui cum că uh, chestiunea va fi abordată în acest mod care îi va permite să se concentreze mai mult asupra agendei sau programului de calendarului de integrare europeană. Mi s-au dat asigurări că asig decizia nu a fost una spontană, ci bazată pe analiză, pe evaluarea situației și pe diferitele scenarii posibile care primesc, uh, care privesc uh, acel acord până în 2017, aici este vorba de Ucraina. Și uh, iată ce pot să spun în acest moment. În ceea ce privește intervenția domnului Andrichene, o informație interesantă pe care am primit-o a fost aceea acum că partea rusă dorea un termen de, sau o perioadă de 25 de ani, mai mult de 25 de ani, uh, deci o perioadă și până la urmă o perioadă mai lungă, uh, deci o perioadă mai lungă a fost discutată inițial. Care este impactul acestor lucruri asupra suveranității rămâne de văzut, însă este clar că e un element care trebuie luat în calcul, pentru că rușii s-au instalat acolo pentru o perioadă lungă de timp. Impactul asupra integrării europene, eu am spus în capitală, la Kiev, că integrarea va fi judecată în funcție de implementarea reformelor și de calitatea reformelor și nu neapărat uh, în funcție de prelungirea prezenței bazei militare rusești. Ehm, domnul Sivici a făcut uh, o remarcă. Uh, pentru noi este foarte important să primim asigurări din partea liderilor ucrainieni, cum că, în primul rând, această înțelegere, acest acord privind uh, gazul nu va afecta uh, prețurile la gaz și carburant și nu va afecta nici intențiile noastre de a moderniza sistemul de tranzit, tranzitare. Am primit aceste asigurări pe care le-am cerut și, deci, um, optimism. Um, am spus uh, foarte clar că optimismul aha, va fi uh, evaluat uh, pe baza faptelor de care vor da, de care, pe care le vor uh, face ucrainienii. Iată ce am transmis noi ca mesaj. E vorba de acel angajament uh, ca să există o compatibilitate între reformele ucrainienilor și integrarea europeană. Cred că am reușit să transmitem acest mesaj. Acum uh, putem acum să folosim acest instrument foarte util pentru a uh, ne ghida, ne orienta și pentru ca lucrurile să se întâmple exact așa cum am prevăzut. Așa cum a spus uh, un diplomat uh, în post la Kiev, uh, vorbele sunt vorbe și faptele sunt fapte, dar nu eu am spus asta, să știți, să nu mă citați. Doamna Etamaki a pus o întrebare legată de Nagorno-Karabakh și sper că la un moment dat Uniunea Europeană va putea într-adevăr să joace un rol mai activ și mai pozitiv acolo, așa cum am menționat. Ceea ce privește doamna Holland, întrebarea dânsei legate de Rusia și semnătura acesteia eu am primit textul uh, în rusă a textului respectiv și sunt două pagini și o singură semnătură. Aceste două pagini se referă atât la acordul privind cazul, gazul, cât și la flotă. Nu știu cum putem să separăm cele două chestiuni. E vorba de o înțelegere globală uh, Um, cu două elemente interconectate. Era important pentru uh, autoritățile ucrainiene să facă acest lucru. Uh, uh, nu le apăr poziția ucrainienilor, nici de cum. Dar ideea este că nu prea au foarte multe instrumente în, în mână nu aveau foarte multe uh, pârghii. Da? Și una dintre aceste pârghii era sistemul de tranzitare a gazelor. Uh, știți că uh, practic prin Ucraina trece și conducta de nord și conducta de sud. În principiu, Uniunea Europeană rușii nu ar fi trebuit să utilizeze aceste conducte. Ehm, dar iată că ucrainei au exploatat una din puținile, puținile pârghii pe care le-au avut. Și de aceea ehm, ehm, de aceea nu este poziția noastră, nu, se este, nu suntem noi care am optat așa, dar este poziția Ucrainei. Acum în, loc de, în legătură cu Azerbaijanul. Azerbaijanul nu face parte din OMC. Doar Azerbaijanul poate decide dacă dorește să devină sau nu, sau când dorește să devină membru a, a Organizației Mondiale a Comerțului. Eu aveam, am rămas cu impresia că nu este tocmai o prioritate politică imediată. Din acest motiv, Azerbaidjanul nu a putut să negocieze acest uh, acord de uh, asociere și nici cel de liber schimb cu Uniunea Europeană. Uh, asta uh, face ca uh, Azerbaidjanul să fie lipsit de un instrument foarte puternic de promovare a agendei politice europene. Uh, sigur că avem parteneri economici acolo, uh, și în urma negocierilor uh, am, am spus că uh, mandatul nostru este suficient de flexibil ca să putem începe negocierile pentru un prim acord de asociere um, în același timp, în paralel, pentru a Uh, maximaliza uh, uh, beneficiile de pe urma acordurilor deja existente cu, existente cu Azerbaijanul, am oferit o posibilitate ca un număr de, de, de politici interne să, se, să fie aliniate politicilor noastre. Apoi, s-a exprimat de ambele părți do, dorința de a, co- de a coopera și dincolo de, uh, să zicem, dosarul energetic. Să nu-l ignorăm, ci să folosim mai degrabă acest uh, dosar energetic pe, pentru a uh, propulsa înainte agenda de dezvoltare generală a Azerbaijanului. Deci cei care ați fost acolo, probabil ați notat progresele recente importante din această țară. De aceea, am încercat să arătăm că noi suntem interesați de o abordare mai globală, mai holistică, de a dezvolta întreaga țară. Dacă ameliorăm situația nu doar într-un singur sector, ci în mai multe sectoare, în societatea în, în, societatea în ansamblu, dacă vorbim și despre educație, despre, despre învățământ, um, atunci uh, altfel, altfel uh, ajungem înainte. Dar oricum uh, Uniunea Europeană este bine echipată să asiste și să ajute Azerbaijanul și, și sperăm că această cale a modernizării va fi urmată de această țară pentru că idei de modernizare uh, uh, au fost uh, analizate încă de pe vremea președintelui Barroso în primul său mandat um, și, și atunci încă s-a aflat de intenția generală a acestei țări de a se angaja pe calea modernizării. În ce privește întrebarea domnului Ungureanu, în ce privește relaxarea mai întâi a regimului vizelor pentru Rusia și apoi pentru aceste țări despre care am vorbit, pot să vă spun că uh, există foarte, cerințe foarte clare pentru, care trebuie îndeplinite pentru liberalizarea regimului vizelor. Și pentru acestea există niște, niște calendare, uh, niște așa numite foi de drum foarte uh, clare. De aceea și vorbim despre abordarea de tip uh, foaie de drum. Um, uh, aceste, aceste criterii și calendare sunt dizbătute de miniștrii de resort. Uh, nu pot imagina că statele membre vor aborda uh, în mod diferit uh, această chestiune atât de tehnică, dar și atât de sensibilă din punct de vedere politic uh, cu o țară și respectiv cu altă țară. Mulțumesc! Mulțumim pentru răspunsurile exhaustive la întrebare. A fost o dezbatere foarte complexă. Mulțumim pentru spiritul de înțelegere de care ați dat dovadă față de noi și uh, iată, am început foarte bine lucrarea cu dumneavoastră și sunt convins că la fel va continua, ba chiar și mai bine pe viitor. Și uh, următoarea întâlnire cu domnul comisar Füle va fi în data de 17 mai la Strasburg, când vom mai avea alte uh, discuții foarte interesante. Mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul și uh, facem o pauză. Ne vom întâlni uh, astăzi de la 15, dar uh, va avea președinție domnul Provera și nu eu. La revedere!